Right, good afternoon, everybody. I... Bună ziua tuturor. Mi cer scuze pentru această mică întârziere, dar uh, îl avem pe domnul ministru aici și uh, trebuie să aibă un auditoriu numeros. Cunoașteți uh, ordinea de zi și cred că sunteți de acord cu ea, deci este adoptată. Am câteva anunțuri. În primul rând, vreau să vă spun că următoarea noastră întâlnire de pe 1 februarie, marți dimineață, o să avem audieri cu candidații selectați pentru funcția de președinte a celor nouă autorități de supraveghere europene. Așteptăm încă confirmarea, dar uh, întâlnirea Comisiei de pe 7 februarie, luni, va fi o întâlnire cu Jean-Claude Trichet ca și președinte al uh, Băncii uh, Europene și apoi așteptăm și finalizarea acestor aranjamente. De asemenea, Coordonatorii sunt uh, de acord să aibă o întâlnire uh, extraordinară pe 10 februarie dimineața și ordinea de zi va fi a modificarea tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, care are uh, un calendar foarte strâns. Acest lucru va fi combinat cu activități care fusese inițial planificate pentru luni 7 Uh, când va avea loc o altă audiere. Raportorii și raportorii din umbră cunosc procedurile și modificările care au fost aduse calendarului și aș vrea să vă spun că președintele Van Rompuy a acceptat să participe la întâlnirea ECON cu parlamentele naționale de pe 15 martie 2011. Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, care este un schimb de opinii cu, cu președintele Consiliului Ecofin și ministrul de finanțe al Ungariei, care, ca de obicei, ni se va adresa, după care vom face un schimb de opinii. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bauls, membrii ai prezidiului, dragi colegi. Este un privilegiu să mă aflu cu dumneavoastră astăzi aici. Suntem acum pe uh, președinția ungară și în calitate de președinte al Consiliului ECOFIN și de asemenea ca membru al guvernului, al Parlamentului Ungar, uh, uh, uh apreciez foarte mult această invitație. Parlamentul este inima democrației și deci este rocul cel mai potrivit și este timpul cel mai potrivit să discutăm câteva probleme vitale și importante. Am creat un dialog între Consiliu și Comisie. Suntem pe calea cea bună de a institui un dialog între Consiliu și Parlament și, prin definiție, acesta va duce la un trialog astfel încât Consiliul, Comisia și Parlamentul European împărtășesc responsabilitatea, răspunderea de a, aborda toate problemele vitale pe care le avem în față. Aș vrea să vă dau o idee în legătură cu ceea ce își propune președinția ungară atunci când este vorba de chestiuni financiare și economice. Pe scurt, trebuie să subliniez uh, semnificația deosebită pe care o au chestiunile economice și financiare pe durata președinției noastre. Ele se află în centrul uh, preocupărilor președinției pe această durată de șase luni. Avem în fața noastră chestiuni vitale, cum ar fi uh, schimbarea tratatului, guvernanța economică, cele șase acte legislative în acest sens. Semestrul european, uh, încep, începutul uh, semestrului european și, de asemenea, mecanismul de stabilitate care uh, se află în discuție. Toate aceste chestiuni vitale sunt interrelaționate. Trebuie să le rezolvăm pentru a transmite un semnal piețelor uh, financiare și monetare uh, că putem să facem uh, acest lucru și acest semnal trebuie transmis și celor care ne-au votat. Da, avem o răspundere comună și în calitate de președinte al Consiliului ECOFIN sunt gata să lucrez cu dumneavoastră îndeaproape pe toate problemele care se află în discuție. Aș vrea să evidențiez problemele principale ale Consiliului ECOFIN în următoarele șase luni. Desigur, avem pachetul legislativ privind guvernanța economică. De asemenea, avem punerea în aplicare a semestrului european, așa cum am spus că este o prioritate și Apoi avem regula, pachetul privind uh, uh, serviciile financiare și Uh, concretizarea mecanismului de criză, așa numitul mecanism de stabilitate, mecanismul european de stabilitate. Avem apoi, între timp, activitățile grupului G20 și, de asemenea, vom aborda și o serie de chestiuni fiscale importante și inițiative legislative. De asemenea, vom trece în revizie, vom, uh, vom revizui uh, cadrul financiar pentru uh, Uh, Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, aș dori să fac uh, câteva uh, remarci în legătură cu aceste chestiuni despre care v-am vorbit și aș dori să vă prezint și calendarul pentru aceste chestiuni care se interrelaționează. Cât privește guvernanța economică, cele șase acte legislative. După cum știți, importanța consolidării guvernanței economice a fost subliniată uh, de criza economică și financiară. Acest lucru se reflectă în raportul task force-ului aprobat de uh, Consiliul European și în cele șase propuneri legislative publicate de Comisie. Cele mai importante în domeniul guvernanței economice întăresc uh, disciplina uh, fiscală, dând un rol primordial datoriei publice în pactul de stabilitate și de creștere. De asemenea, este esențial să consolidăm cadrul național fiscal al uh, statelor membre. De asemenea, o prioritate cheie pentru președinția ungară este să se ajungă la un acord în cadrul Consiliului privind cele șase propuneri legislative până la sfârșitul primului uh, trimestru din 2011, cel mai târziu. Președinția este hotărâtă să poartă consultări informale și formale intense cu Parlamentul European pentru a face posibil un acord final cu colegiuitorul, cu dumneavoastră, atât de curând cât va fi posibil. Președinția este angajată să respecte acest calendar foarte strâns și trebuie să subliniez că este un calendar strâns, potrivit celor spuse la uh, Consiliul European din decembrie. Va crește încrederea și credibilitatea politicilor noastre economice. Știu asta și cu toții știm că toate acestea presupun eforturi foarte mari din partea tuturor statelor membre și, de asemenea, din partea Parlamentului European. Drept rezultat, economiile noastre vor beneficia de adoptarea și punerea în aplicare rapidă a acestui nou cadru, transmițând semnale puternice cu privire la angajamentul statelor membre și a instituțiilor europene pentru a avea o creștere durabilă și echilibrată. Acestea sunt deci prioritățile ecofinului pentru a avea guvernanță economică. Trebuie să ne putem spune cuvântul uh, pe această temă. Când este vorba de calendar, în decembrie 2010 Consiliul a stabilit acest calendar. Până la sfârșitul lunii martie am dorit să avem un acord uh, al Consiliului pe toate cele șase propuneri legislative. După aceea, și desigur între timp, dar după aceasta, am dori să purtăm uh, discuții tripartite informale și formale cu Parlamentul European, în special cu Comisia ECON, până în iunie, și acesta este obiectivul președinției ungare, am dori ca propunerile legislative să fie finalizate și aprobate. Acum aș dori să vă uh, atrag atenția asupra semestrului european. Așa cum știm cu toții, introducerea acestui semestru european în 2011 va da o dimensiune ex ante clară coordonării politicilor economice la nivel european, asigurând, sperăm acest lucru, o, o îndrumare mai adecvată Uh, politicilor. Vom da un cadru pentru uh, un calendar pentru programele de convergență în ceea ce privește planurile fiscale și uh, abordarea macroeconomică. Toate aceste elemente ale conceptului sunt esențiale, vitale pentru noi. E vorba de programele naționale de reformă și planurile pentru 2020. Toate acestea sunt interrelaționate și toate au obiectivul de a spori creșterea economică și de a crește ocuparea forței de muncă, iar între timp să se abordeze problemele economice și financiare. Pe baza discuțiilor în ceea ce privește studiul privind creșterea anuală, emis de uh, Consiliul European. Consiliul European va da linii directoare de politică statelor membre. Acestea trebuie să le urmeze și să își pregătească programele structurale de reformă la nivel național. Dați-mi voi să spun că avizele și recomandările făcute după evaluarea uh, clară a programelor uh, se uh, va face în conformitate cu bugetele naționale. Cât privește succesul semestrului european, aș putea să spun că ECOFIN va adopta concluzii în februarie în ceea ce privește provocările fiscale și macroeconomice și bugetare, pe baza concluziilor ale Consiliului European din martie, statele membre pregătesc și își supun propriile programe naționale de reformă și programele de stabilitate și convergență. Acesta constituie centrul semestrului european de a avea programe de reformă complementare și programe uh, de stabilitate și convergență. Acest uh, semestru european poate fi realizat dacă atât statele membre cât și Comisia fac toate eforturile pentru a respecta acest uh, calendar strâns, astfel încât toate obiectivele să fie aprobate și aplicate. Deci programul este cât se poate de clar, calendarul este clar. Calendarul a fost aprobat de Consiliul European în decembrie 2010, în ianuarie Consiliul ECOFIN a abordat toate problemele legate de semestrul european, iar uh, în ianuarie Înainte de întâlnirea ECOFIN am avut uh, studiul privind creșterea anuală, l-ați citit cu toții. Până la sfârșitul lunii martie, ECOFIN-ul va avea un raport cuprinzător. De asemenea, până la sfârșitul lui martie, Consiliul va pregăti concluziile privind chestiuni legate de semestrul european, iar în aprilie toate statele membre ale Uniunii Europene vor avea programele naționale de reformă structurală. Toate acestea vor duce la bugetele finale ale statelor membre și sperăm că acest exercițiu va avea drept rezultat finalizarea programelor din 2020. Acum aș vrea să ne aplecăm acum puțin asupra regulamentului privind serviciile financiare. Când e vorba despre criza financiară, atunci s-a demonstrat foarte clar că este nevorba de un regulament mai bun al serviciilor financiare. Acest lucru este evident. Acest uh, proces a început deja sub președințiile anterioare, în trio, și în următoarele șase luni vom construi pe progresele realizate și vom favoriza discuțiile cu privire la noile dosare aflate în discuție. Se va da atenție pe durata președinției ungare efectului coerent și cumulativ al acestor reforme. După cum știți, o arhitectură de supraveghere a sistemului financiar Uh, Comitetul European pentru Riscurile Sistemice și cele trei uh, autorități de supraveghere și-au început activitatea la, înce la începutul lunii ianuarie. Aș vrea să spun că acesta este motivul pentru care prioritatea președinției ungare este să se ajungă la un acord uh, rapid la directiva Omnibus 2 și, de asemenea, vrem să dăm noi competențe autorităților înființate în ceea ce privește Solvency 2, pentru că acestea sunt în funcțiune acum. Pentru a recâștiga încrederea, de asemenea, este important să reducem riscurile sistemice și să sporim transparența pe piețele financiare. Regulamentul privind infrastructura pieței europene va duce la regulamentul privind uh, produsele derivate pe piață și uh, casele de compensații. Un alt dosar important este uh, piața valorilor uh, imobiliare și uh, vânzările short uh, și, de asemenea, sopurile de active. Armonizarea vânzărilor short uh, va permite uh, punerea în aplicare a unor uh, politici comune, nu mai vrem politici naționale care să pună, să pericliteze securitatea piețelor, vrem să reducem incertitudinea sistemelor noastre. Aș vrea acum să vă spun câte ceva în legătură cu problemele de fiscalitate, de taxare. Președinția ungară dorește să continue activitatea pentru a limita diferențele actuale între statele membre în sectorul impozitării. Toate eforturile se vor face pentru a impulsiona negocierile privind extinderea Uh, domeniului de aplicare a directivei privind economiile, impozitarea economiilor, pentru a se aduce, ajunge la un acord politic, pentru că e nevoie de un acord politic și știți bine acest lucru. În plus, se vor iniția discuții în, în ceea ce privește uh, taxarea uh, energiei și această directivă. Vom elabora impozitarea sectorului financiar, președinția ungară a introdus o taxă bancară și acum avem 10 state membre care au un soi de taxă bancară. Acesta este un motiv pentru care am dorit să discutăm acest subiect și anume impozitarea sectorului financiar. Președinția noastră s-a angajat să continue discuțiile pe această teme la, în cadrul grupului de lucru la nivel înalt. Vrem să stabilim o serie de principii fundamentale. La început avem nevoie de principii fundamentale, după care dorim să ajungem la un acord pe această temă. Și, în final, Aș vrea să ne îndreptăm atenția către bugetul comunitar. După cum știți cu toții, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona a dus la schimbări în regulile care se aplică bugetului comunitar. Adaptarea la timp a acestor uh, Uh, schimbări în legislația de profil este importantă. Prin urmare, președinția este angajată să conlucreze strâns cu toate instituțiile pertinente pentru adoptarea pachetului de la Lisabona. Și, desigur, nu suntem singuri în economia globală. Există și alți uh, jucători, din fericire, alți actori așa încât există o dimensiune globală, externă, a președinției noastre. Cât despre dimensiunea externă, s-a făcut mult la nivel global pentru a coordona răspunsurile la provocările crize economice și financiare. G20 s-a dovedit a fi un forum credibil uh, pentru guvernanța economică. Cu toții am perceput acest lucru. Scopul nostru este să ne asigurăm că poziția europeană este coordonată în mod eficient și reprezentată în mod eficient. Acest proces va fi facilitat de faptul că Franța deține președinția G20 și președinția ungară va coopera uh, pe deplin cu Franța. Și încă un cuvânt în legătură cu dimensiunea externă. În paralel cu activitatea în desfășurare în Consiliul de Mediu, o altă sarcină a Ecofinului pe primul semestru va fi începerea pregătirii unei poziții comune care să se axeze pe probleme de, de finanțare pe termen lung a schimbărilor climatice. Schimbările climatice se află în discuție acum și am dori să inițiem pregătirea unei poziții comune pe finanțarea pe termen lung a acestei probleme, a schimbărilor uh, climatice. Iată esența activităților președinției ungare și aș uh, încheia prezentarea mea introductivă, succintă, uh, punctând următoarele lucruri. Avem o com răspundere comună și personal aș dori să am o relație strânsă cu dumneavoastră pentru a duce la îndeplinire toate aspectele despre care v-am vorbit și care sunt uh, relaționate. Asta a fost prezentarea introductivă. If, uh... Mulțumesc foarte mult. Acum uh, avem uh, o oră întreagă la dispoziție pentru întrebări. Vă rog uh, să îmi semnalați dacă doriți să puneți întrebări. Următorii sunt pe listă până acum. Jean-Paul Gosses, Jorgen Kluter. And Ildiko Gal Pellet. Anybody else? Altcineva mai dorește în afară de cei pe care i-am citat? Silvi? Filip? Corin. Domnul Langen, dacă doriți să interveniți, să-mi faceți semn acum și nu mai târziu. Așadar, vom lua câteva întrebări, după care vă vom adresa cuvântul pentru a răspunde, dar va trebui să ne dați răspunsuri scurte. Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule ministru. Bine ați venit la această reuniune a Comisiei Econ. Aș vrea să vă pun o întrebare. În primul rând, vă felicit pentru acest program pe care ni l-ați anunțat și sper că veți putea să îl respectați. Uh, oricum, trebuie să știți că grupul nostru va face tot posibilul pentru ca aceste dosare să progreseze, dar pentru aceasta președinția trebuie să fie hotărâtă și să își joace rolul. Nu trebuie să fie doar un purtător de cuvânt al Consiliului ci trebuie să fie un element care caută soluții și care poartă un dialog. Și în această privință aș dori să vă întreb care este metoda pe care doriți să o utilizați pentru a avansa în aceste dosare dificile pe care le avem în discuție și pentru a vă asigura că vom finaliza unele dintre aceste dosare până la sfârșitul președinției maghiare. Știți că termenul de reactivitate al legislatorului în ceea ce privește piețele financiare este foarte lent și de aceea cred că trebuie să mergem cât mai repede posibil, dar și cât mai bine cu putință, astfel încât punctele de vedere ale Parlamentului să fie luate în considerare în mod eficient. Mulțumesc! Doamna președinte, vă iau în ordinea în care ați indicat că vreți să interveniți. Domnul Clute. Mulțumesc. Am o întrebare care se referă în special la guvernanța economică. Am observat că în ultimul ultimele luni, de fapt în ultimul an, unele țări mai mici din Europa de Sud și, sau de Sud-Est au căzut victima unor speculații. Iar aceste speculații au contribuit la îndatorarea acestor țări. Aceste propuneri privind guvernanța economică făcute de comisie prevăd penalități sau sancțiuni uh, grave pentru țările care nu îndeplinesc criteriile. Dar dacă o parte din îndatorarea acestor țări uh, nu este provocată de propria lor irresponsabilitate, ci de speculații. Atunci, care este poziția dumneavoastră? Care sunt sancțiunile care le-ar fi impuse acestor țări? Credeți că este acceptabil să le penalizăm pentru acest lucru? Uh, grupul um, de stânga din Parlament nu consideră că ar trebui să existe o sancționare automată. Cred că semnalul nu este corespunzător. Uh, aceste sancțiuni doar ar agrava situația țărilor în loc să le ajute să iasă din aceste dificultăți. Apoi, pe de altă parte, am uh, aflat că mecanismele în discuție ar putea chiar să înrăutățească situația unor țări, în special a celor mai mici. Anul trecut uh, ne-am concentrat foarte mult pe combaterea sărăciei și excluziunii sociale, iar Comisia a propus un program în acest sens, spunând că în viitor va trebui să se facă evaluări ale impactului social pentru orice măsuri propuse de Comisie. Care este părerea dumneavoastră cu privire la acest aspect? Această politică de austeritate bugetară este în concordanță cu această necesitate de a avea evaluări de impact? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Dați-mi voie să vă răspund în ordinea în care au fost adresate. În primul rând am să răspund întrebării lui Jean-Paul. Oricum, cu această întrebare, practic, continuăm discuția pe care am lansat-o. Noi suntem într-adevăr purtători de cuvânt uh, pentru prezentul și viitorul Uniunii Europene, nu purtători de cuvânt pentru altceva, ci prezentăm prioritățile care au fost formulate de președinția maghiară. Prioritățile noastre sunt întărirea poziției actuale a Uniunii Europene și construirea unui viitor al Uniunii Europene. Președinția maghiară este angajată să întărească Uniunea Europeană, să o facă mai puternică și de aceea este indispensabil să întărim zona euro prin consolidarea euro monedei euro. Așa cum ați uh, subliniat și ați făcut-o pe bună dreptate, trebuie să acționăm rapid, dar trebuie să luăm în același timp deciziile potrivite. Deci și viteza și corectitudinea sunt importante. În ceea ce privește tehnologiile utilizate, uh, vreau să, să citez un uh, celebru istoric care spunea că aceasta este o chestiune foarte importantă pentru că în dezvoltarea umanității am avut întotdeauna trei piloni ai dezvoltării, cultura, cadrul geografic și tehnologia. Aceștia sunt cei trei piloni importanți și de aceea este foarte importantă tehnologia pe care o alegem. Am avut o primă rundă de discuții cu doamna Bowles uh, în luna decembrie anul trecut și la momentul respectiv am uh, menționat aceste puncte importante sau prioritățile financiare și economice ale președinției maghiare. Atunci am avut însă o discuție informală. Și în ceea ce privește tehnologia, și în viitor vom avea o abordare paralelă vom iniția și vom organiza discuții formale, dar și informale, cu obiectivul de a ne pregăti pentru luarea deciziilor. Pentru că pentru patru din aceste șase propuneri legislative avem nevoie de eforturi comune. Sigur, toate cele șase sunt interconectate, dar pentru a ajunge la o decizie formală și pentru a ne realiza cu succes uh, obiectivele în conformitate cu procedurile legale, vom avea nevoie de foarte multe discuții informale pentru a ne putea promova ideile. Referitor la cea de-a doua întrebare a domnului Clute, aceasta a fost o întrebare politică, nu doar economică și eu și dumneavoastră suntem politicieni și suntem responsabili de politica economică, dar și de cetățenii europeni. Pentru noi este foarte clar că există o discrepanță între termenul scurt și termenul lung. Există oarecare tensiuni între cele două dimensiuni. Pe termen scurt, va trebui să ne întărim bugetele va trebui să facem eforturi pentru a face acest lucru. Și pentru a menține bugetul, deficitul bugetar sub 3% în principal în țările din zona euro. Ungaria s-a angajat să atingă acest obiectiv anul acesta, pentru că în 2011, și nu vreau acum să uh, vorbesc uh, în numele țării mele, în calitatea mea de ministru din Ungaria, însă noi vrem să avem un deficit sub 3% în 2011. Însă, cea mai mare tensiune vine din uh, datoria suverană pentru că de la 70% aceasta a crescut la 80% în zona euro și până la sfârșitul lui 2014, conform previziunilor, va, ar, ar putea să ajungă la 100% din PIB. Este vorba de datoria suverană. Dacă reușim să rezolvăm aceste două puncte slabe, dacă reușim să ne punem, uh, să punem puțină ordine în bugete și dacă reușim să ne ocupăm și de această problemă a datoriei suverane, atunci uh, vom avea posibilitatea să realizăm strategia 2020. Ca maghiar și ca european sunt de acord că această strategie 2020 este foarte importantă. Ea se concentrează pe educație uh, și pe o dezvoltare sustenabilă în Uniunea Europeană. Și ca să-mi închei uh, răspunsul, trebuie să vă spun că noi am propus uh, Ecofinului să ne concentrăm pe creștere, pe ocuparea forței de muncă și pe abordarea provocărilor demografice. Pe termen scurt, se pare că echilibrul este scopul cel mai important, însă pentru a avea succes pe termen lung, creșterea, ocuparea forței de muncă și demografia sunt importante, pentru că, în cele din urmă, acestea vor conduce la finanțe sustenabile, la deficituri uh, sustenabile și la uh, coborârea ratei de îndatorare. Acum vom lua trei întrebări, spune doamna președintă. Astrid, Rudolf, Stimate domnule președinte, ați vorbit despre datoria suverană, datoria națională. Când ne uităm la structura datoriei publice în Europa, ne dăm seama că o mare parte din aceasta se datorează faptului că statul a preluat unele active toxice ale unor bănci instabile sau ale unor instituții financiare instabile. Chiar și dumneavoastră în Ungaria ați uh, arătat că sunteți pregătiți să întreprindeți acțiune în timp de criză, adică să majorați uh, impozitele pentru a ieși din dificultate. Când uh, va colecta Europa noi taxe de la sectorul financiar, astfel încât și acest sector să participe uh, la împărțirea rezultatelor crizei. Apoi uh, vorbeam despre impozitul privind tranzacțiile financiare. Belgia era de acord. Spuneați că și Franța este de acord în calitatea sa de președinte a G20 este de acord cu, un astfel de impozit atunci de ce să nu fie impozitate aceste servicii, acești furnizori de servicii financiare? Nu este vorba uh, doar de taxarea unor uh, bănci mici, este vorba doar de prevenirea speculației, pentru că până la urmă și aceste instituții bancare și financiare trebuie să participe la împărțirea riscurilor. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Problema cursurilor de schimb uh, se află pe agenda summitului G20. Tocmai ați spus că acordați un interes major uh, viitorului zonei euro, chiar dacă Ungaria nu face parte deocamdată. Ori, în tratatul de la Lisabona, se prevede că Consiliul trebuie să definească politica de schimb a Uniunii, iar noi, uh, în Banca Centrală, chiar dacă avem instrumentele necesare, întreprindem acțiuni în acest sens. Prima mea întrebare este următoarea. Dacă, în calitate de reprezentant al Consiliului, veți cere Băncii Centrale Europene să intervină cu privire la cursul de schimb al euro, care, după părerea multor observatori, este supraevaluat față de dolar și față de yuan. Acesta este un inconvenient nu doar pentru exporturile noastre, ci și pentru industriile europene care trebuie să facă față concurenței producătorilor din țările cu costuri reduse și din zonele în care moneda este aliniată la un dolar slab. A doua mea întrebare se referă la eurobonduri. Ați uh, menționat uh, agenda dumneavoastră și foarte multe subiecte pe această agendă, însă nu ați spus nimic despre eurobonduri. Mulți consideră că eurobondurile ar fi un instrument important pentru a combate speculația irațională a piețelor împotriva datoriilor suverane. Care este părerea dumneavoastră um, pe această temă? Astrid. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau, să înce- vreau să-mi cer scuze uh, față de dumneavoastră și față de domnul ministru pentru că am întârziat. Însă este vina companiei uh, de căi ferate din Belgia și sunt o clientă mult prea fidelă a acestei societăți. Domnule ministru, Tocmai când uh, intram eu, spuneați că în programul dumneavoastră de lucru ambițios pentru următoarele șase luni, vă veți ocupa de dosarul privind impozitarea economiilor. Vreți să ajungeți la un acord uh, pe o chestiune în care alții au eșuat. Eu uh, vin dintr-o țară care are obiecții de principiu în ceea ce privește această chestiune. Vreau însă să vă reamintesc că Luxemburgul nu este o forță care se opune la toate mm, chestiunile. Am uh, ajuns la un acord în ceea ce privește conformarea cu standardele internaționale privind informarea. Era vorba de schimbul de informații aceste instrumente au fost instituite și se aplică în numeroase cazuri și am fost de acord. În luna decembrie anul trecut, Luxemburgul a fost încă o dată de acord cu privire la compromisul referitor la cooperarea administrativă și fiscală în sensul că nu va exista schimb de informații uh, generalizat așa cum au dorit unii, dar am fost suficient de înțelepți să recunoaștem că s-au realizat progrese și nu am vrut să refuzăm aceste evoluții. În ceea ce privește negocierile cu țările terțe, este absolut necesar să veghem asupra faptului ca Uniunea Europeană să nu fie penalizată în uh, raport cu vecinii și partenerii săi apropiați trebuie să, să veghem la respectarea acestui fapt, pentru că altfel um, prejudiciul ar fi destul de mare. În ceea ce privește aceste țări terțe, și ele trebuie să evolueze în sensul dorit de Uniunea Europeană. Însă aceste schimbări nu se produc peste noapte, ci se produc treptat și sigur. Elveția, de exemplu, a spus că este angajată în negocieri bilaterale cu Germania și Marea Britanie în materie de impozitare a economiilor și Elveția pare să fie dispusă să facă unele concesii importante, dar va trebui să vedem care va fi rezultatul uh, negocierilor și poate că ulterior aceste rezultate vor putea fi preluate și de alte state. Dați-mi însă voie să vă reamintesc, domnule ministru, că sistemul care a funcționat cu adevărat este sistemul impozitării la sursă. În ceea ce privește schimbul de informații, însă, există un uh, gol în uh, privința unor progrese esențiale. Am vrut să vă semnalez acest lucru, domnule ministru, și sper că președinția dumneavoastră va fi încununată de succese. și sper că veți lua în considerare ceea ce v-am spus eu. Mulțumesc! Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, doamna Bowles. Domnul Bowman.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 Poate e un lucru simbolic că acum când vorbim despre taxa bancară, tehnologia nu reușește să țină pasul cu noi. Deci, atunci când Ungaria și apoi Regatul Unit au introdus aceste taxe bancare la jumătatea anului trecut, acest lucru a declanșat niște dezbateri și dispute foarte importante. Acum sunt 10 state membre ale Uniunii Europene care au un soi de uh, taxare sau impozitare a băncilor. Există niște aranjamente tranzitorii dar există de asemenea și taxe bancare pe termen lung în anumite state membre. Introducerea acestei taxe bancare este într-adevăr o decizie riscantă pentru că ar putea să determine băncile să nu mai facă la fel de multe investiții. Bineînțeles, toate cele 10 state membre care au aplicat asemenea măsuri au venit cu mai multe argumente și printre ele unul foarte important, ce anume că uh, există o politică economică în conformitate cu care pentru a obține dezvoltare, pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a avea noi investiții de capital, trebuie mai întâi să ai un buget echilibrat și să împiedici tendința de a crește deficitul uh, bugetar. Deci, pentru a reveni la această dezvoltare relevantă pentru Uniunea Europeană, înainte de 2008, mai întâi trebuia să rezolvi problema bugetară, să corectezi uh, bugetele ca să previi creșterea îndatorării publice și de îndată ce reușești să faci acest lucru, poți să vorbești despre redresare. Toate aceste argumente sunt într-adevăr niște argumente respectabile. Și cred că toate statele membre care au aplicat această taxă bancară sunt, și sunt la curent cu unele politici ale acestor state membre, în toate aceste state ă, taxa bancară a fost susținută și de alte măsuri ale politicilor economice, măsuri care vizează încurajarea ă, IMM-urilor și investițiilor în IMM-uri și crearea de locuri de muncă. Deci, aceste două aspecte merg mână în mână, pentru că altfel am avea de-a face doar cu aspectul de risc al taxei bancare. Recomandarea președinției maghiare este de a elabora un regim de taxe bancare în care să luăm uh, în calcul diverse elemente care să fie armonizate la nivelul Uniunii Europene. Ați mai pus două întrebări ca economist, nici în Ungaria, nici aici, nici la Ecofin, nu a stabili niște ținte ale uh, ratei de schimb, pentru că acestea ar trebui să fie determinate de piețele financiare și de băncile independente. Și cred că acesta este cel mai natural lucru din lume. De asemenea, în cazul Băncii Centrale Europene, aceasta este o entitate independentă și politicienii și uh, președintele ECOFIN nu ar trebui să aibă o opinie, un aviz sau o recomandare în ceea ce privește cursul de schimb. Treaba noastră este să creăm un mediu economic sănătos care indiferent de cursul de schimb, să conducă la dezvoltare, la crearea de locuri de muncă, să permită IMM-urilor să se consolideze în cazul în care rata natalității uh, crește. Dacă acest lucru uh, se întâmplă, bineînțeles, este un lucru pozitiv, dar altfel nu uh, dacă nu ai locuri de muncă, nu ai copii în familie și așa mai departe, indiferent de cursul de schimb pe care îl ai, scopul declarat nu ar fi îndeplinit. Ați vorbit de asemenea și despre euroobligațiuni. Eu cred că este o idee bună, dar înainte de a ne gândi la lansarea acestora în zona euro și înainte de a stabili o piață pentru euroobligațiuni, Cred că ar trebui să ne facem ordine în casă, cum spuneam. Asta este prioritatea președinției maghiare. Tocmai de aceea spuneam că guvernanța economică, um, semestrul european, uh, modificarea tratatului de la Lisabona, uh, înființarea mecanismului de stabilitate, toate acestea sunt instrumente necesare pentru consolidarea monedei euro, zonei euro și a Uniunii Europene. Și de îndată ce facem acest lucru, ca jucători puternici pe piață, am putea să construim și o piață a euroobligațiunilor. Și pentru a avea o piață bună a euroobligațiunilor, trebuie să avem o economie robustă și credibilă. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase de apreciere. Doamna Lolling, președinția maghiară, în cadrul Consiliului Ecofin, ar dori să contribuie la găsirea de soluții. și la rezolvarea problemelor uh, rămase în legătură cu directiva privind impozitarea. Trebuie să avem, uh, să îndeplinim condițiile politice, acesta este obiectivul pe care ni l-am stabilit. Uh, mie mi se pare că există două aspecte care trebuie să fie rezolvate și ambele sunt de natură politică. Una, unul se referă la condițiile externe, iar celălalt se referă la faza de tranziție. Personal, eu aș fi inițiat discuții bilaterale cu acele state membre și cu acei miniștri al căror ajutor este indispensabil pentru a ajunge la un acord politic comun. Se pare că Austria, Luxemburg, Danemarca, Italia, Franța și, bineînțeles, Regatul Unit și Suedia ar trebui să fie uh, luate în calcul și acești miniștri ar trebui să ajungă la un acord. De îndată ce se întâmplă acest lucru, așa cum spuneam, prin discuții bilaterale și prin schimburi de păreri bilaterale, deci, cum spuneam, de îndată ce se întâmplă acest lucru, putem ajunge la un acord politic în ceea ce privește această directivă. Aceasta este una din prioritățile cele mai importante ale președinției uh, maghiare și există mai multe metode pe care am dorit să le folosim pentru a îndeplini acest obiectiv. Doamna președinte, mai avem încă patru intervenții pe care o să le dăm uh, două și două. Mai întâi Silvii. Merci, monsieur le ministre. Uh, Mulțumesc, domnule ministru. Rapid, o chestiune de ordin practic. Fiind unul dintre raportorii acest pachet, Consiliul European, în concluziile sale, a insistat asupra necesității de a accelera această activitate privind pachetul guvernanță economică. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că am putea să mergem și mai mult și că succesul președinției ungare va fi și mai mare dacă evităm o solidificare a poziției Consiliului independent de ceea ce face Parlamentul. Parlamentul trebuie să țină cont și de ceea ce uh, crede Consiliul. Aș vrea să vă atrag atenția că în săptămânile următoare puteți să, evit, adoptați uh, două direcții diferite ale Parlamentului și Consiliului. Al minteri, uh, termenul luna iunie este foarte, foarte scurt. Și în ceea ce privește euroobligațiunile, am pus această chestiune a euroobligațiunilor în raportul meu, pentru că cred că este important să vorbim uh, în Parlament, în această comisie și în plenară despre euroobligațiuni. Spuneți că trebuie să ne facem ordine în casă, e adevărat, însă dacă spiritul în care am făcut propunerea, asta e spiritul, nu trebuie să ne opunem disciplinei și creării unei uh, piețe mondiale. Trebuie să combinăm disciplina și crearea unui instrument. Însă aș vrea să știu care este părerea noastră în legătură cu propunerile uh, uh, făcute în legătură cu Uh, obligațiunile roșii și albastre, un sistem care să permită crearea de instrumente fiind de asemenea un stimulent pentru a se conforma, a conforma cu regulile. Mulțumesc. Președinta, și contrar uh, instrucțiunilor mele, o să mai uh, permitem unor vorbitori să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule, doamnă președinte spune domnul Lambert. Sau Lambert. Aș uh, dori să încep cu impozitarea. Știm cât este de important să acționăm împreună pe acest front dacă vrem să avem, un buget, să avem bugete echilibrate. Aș dori așadar să abordez câteva exemple. Unul a fost menționat de Udon, nu o să-l uh, repet, cum să impozităm sectorul financiar și avem o versiune care este taxa pe tranzacțiile financiare și apoi acest uh, concept care, concept care trebuie uh, definit în continuare și anume taxa pe uh, activitățile financiare. Aș vrea să știu punctul noastră de vedere. În al doilea rând, Ungaria, cred, și uneori sunt corect uh, când a spune că a făcut un pas uh, uh, ferm pentru a impozita corporațiile. Cum puteți să vă asigurați că acestea își vor aduce contribuția la nivelul Europei? Apoi este și problema combaterii fraudei fiscale. Care sunt obiectivele specifice, concrete, care vă vor permite să spuneți că președinția ungară a avut uh, succes în această privință. Apoi, ați menționat uh, datoria publică. Cred că datoria sectorului privat este uneori uh, o problemă și mai mare. Sunteți de acord cu acest punct de vedere și ce se poate face la nivel european? Și, în ultimă instanță, o remarcă și aș vrea să uh, continui ceea ce a spus Silvii în primul rând trebuie să ne punem ordine în casă, după care trebuie să vedem unde și cum investim. Ne place sau nu, trebuie să facem acest lucru împreună, pentru că lumea nu o să aștepte ca în casa noastră să domnească ordinea financiară și pierdem astfel uh, beneficiile, avantajele competitive și din uh, competitivitate așadar încât nu trebuie să păstrăm neapărat această succesiune. Mulțumesc. Corin, mulțumesc. Aș dori să adaug celor spuse de Sofie Gular în legătură cu pachetul guvernanței economice. Și anume, este esențial ca uh, Consiliul, într-o etapă cât se poate de timpurie, să ia notă de poziția Parlamentului, pentru că dorim să ajungem la un acord în iunie și iar pentru asta uh, este esențial acest lucru. Apoi aș dori să subliniez ceea ce a spus Sofie Gular în legătură cu o poziție uh, puternică în piatră uh, care să fie adoptată la uh, ECOFIN înainte de dialogul cu Parlamentul. Pentru Parlament este esențial să existe mandatul Econului pentru a începe discuții cu președinția și cred că puteți să înțelegeți acest lucru. Am fi putut să fim mult mai rapizi dacă Parlamentul ar fi fost implicat în acest proces uh, al Task Force-ului. N-am fost, așa încât sper că veți respecta poziția Parlamentului în această privință. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Bulman a cerut, a întrebat dacă președinția ungară va susține taxa pe uh, tranzacțiile financiare, așa cum uh, a făcut-o și președinția uh, belgiană. Filip dorește și el să cunoască acest răspuns. Deci, domnule ministru, dacă vreți să răspundeți. Mulțumesc, doamnă Bowles. Dați-mi voie să răspund doamnei Gular, în primul rând. Atunci când vorbim despre accelerarea activității în ceea ce peste cele șase propuneri legislative, patru dintre ele presupun o procedură de codecizie, atunci ne referim la faptul că toate negocierile formale și informale între Consiliul, Comisie și Parlament Uh, trebuie să aibă loc. Deci trebuie să recurgem la astfel de negociere. Asta presupune uh, compromisuri și atunci când am spus că această activitate ar trebui accelerată, nu e vorba de un proces uh, făcut rapid, dar fără precizie. Avem nevoie de un compromis inteligent. Asta înseamnă uh, să ne pregătim bine deciziile, atât formal cât și informal. Sunt de acord cu doamna Gular. Acest lucru depinde de guvernele naționale, și uh, acest lucru se regăsește și în măsurile luate de zona euro, așa încât trebuie să lucrăm împreună. În ceea ce privește tax, taxa bancară, dați-mi voi să vă dau un exemplu foarte uh, simplu, citându-l pe John Maynard Keynes. În vremuri de restriște, în vremuri rele, Uh, banca, taxa bancară a fost uh, necesară și 10 state aveau nevoie de acest lucru. Deci, în vremuri grele, trebuie să punem ordine în deficitul bugetar. Aceasta înseamnă că în momentul de față taxa bancară trebuie să susțină consolidarea bugetelor în statele membre. În vremuri bune, taxa bancară trebuie să genereze rezerve pentru vremurile grele care ar putea să urmeze. John Maynard Keynes a spus că în vremuri grele ar trebui să cheltuim mai mult, ceea ce nu este posibil, iar în vremuri bune ar trebui să punem bani deoparte pentru vremuri negre, pentru momentele grele. Și aproape că am crezut că nu va exista uh, o criză economică și financiară, așa cum o spuseseră americanii. Apoi, pe 7 aprilie, uh, această viziune s-a prăbușit și apoi între 2001-2003 am văzut un exemplu al crizei americane și acum în octombrie am văzut o altă criză care și-a făcut uh, apariția. Cât privește această deci, taxă bancară, cred că trebuie să ne gândim în termenii pe care ne-a propus John Maynard Keynes. Trebuie să ne punem casa în ordine, bugetul și economia și, între timp, să o folosim pentru a rezolva criza astfel încât să nu se pierdă locuri de muncă și să se oprească uh, creșterea, să folosim această taxă bancară, dar în momentul în care soarele apare din nou pe cer, să o folosim ca o instituție, ca un instrument pentru a preveni crize viitoare și dacă acestea vor apărea, să sperăm că nu vor fi la fel de catastrofale ca aceasta pe care am trăit-o, e bine, în astfel de situații să avem rezervele necesare pentru a gestiona bine situația. Vă mulțumesc foarte mult pentru că uh, ați vorbit de reducerea uh, impozitului pe întreprinderi în Ungaria. Vrem cu această măsură să susținem IMM-urile, această măsură a fost introdusă la 1 iulie 2010. Efectele au fost pozitive după o primă evaluare. Trebuie să uh, reducem impozitele pe venit și să uh, creștem alte surse de venituri pentru a putea crea noi locuri de muncă și a mări investițiile. Cât despre investițiile multinaționalelor, Uniunea Europeană dispune de uh, legislația uh, necesară, există regulamente care trebuie urmate de, și respectate de toată lumea. Sunt de acord, lumea nu o să ne aștepte pe noi să ne rezolvăm problemele bugetare și de datorii, trebuie să creștem, să investim și să creăm noi locuri de muncă. Acestea sunt instrumentele pe care trebuie să le folosim simultan și cred că ecofinul se concentrează asupra instrumentele de echilibrare financiară în cadrul guvernanței economice și pe măsurile de prevenire și uh, corective. Dar în alte consilii ale Uniunii Europene, cum ar fi în Consiliul Concurență, ei au în vedere investiții și pentru următorii 10 ani. De asemenea, sunt de acord că Parlamentul și Consiliul sunt interdependente ca instituții. Și dați-mi voie să subliniez ce am spus anterior. Trebuie să folosim toate metodele formale și informale pentru a construi punți între cei trei actori, Consiliu, Parlament și Comisia Europeană. și pentru a crea structura finală a celor șase propuneri legislative, astfel încât uh, la sfârșitul lui iunie să intre în vigoare. Domnul Bulman a avut o întrebare suplimentară cu privește la părerea mea în calitate de președinte al Consiliului uh, ECOFIN în legătură cu uh, taxa pe tranzacțiile financiare în sectorul financiar, e bine, cred că e, vor, e nevoie de o analiză aprofundată, după care putem să hotărâm în legătură cu sectorul financiar, includerea bursei și a sectorului asigurărilor, după care putem să luăm hotărâri în ceea ce privește noi uh, taxe. În anumite privințe nu suntem singuri. Cât uh, privește taxa pe tranzacțiile financiare, uh, Uniunea Europeană este numai unul dintre actorii, actori importanți în economia globală. Și dacă vom putea ajunge la o poziție comună, la un acord comun în cadrul G20 cu privire la tranzacțiile financiare, e bine, aceasta ar constitui o sursă de securitate și pentru Uniunea Europeană. Iată de ce cred că trebuie să avem în minte două aspecte, și anume, unu, Criza este generată de sectorul financiar. Și al doilea aspect, și cu asta închei, doamnă președintă, trebuie să introducem noi taxe numai dacă în felul acesta nu ne dăm cu stângul în dreptul avem nevoie de o analiză aprofundată care să aibă loc în prealabil introducerii unei astfel de taxe după care ne putem introduce, ne putem gândi la taxa bancară sau uh, cea pe tranzacțiile financiare. Președinta, mulțumesc. Aș vrea să spun, această chestiune a face lucrurile rapid a intervenit în multe discuții private pe care le-am avut și pentru că este ședința noastră este transmisă pe internet, o să repet ceea ce am spus de multe uh, ori. Econ are o singură viteză și anume rapid lucru despre care există plângeri de multe ori. Nu intenționăm uh, să uh, tărăgănăm lucrurile și ne vom face treaba bine, dar uh, cu viteza care ne caracterizează. Mai avem patru persoane pe listă O să uh, uh, le dau cuvântul să pună întrebările, Werner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru. Am o întrebare legată de consultările în grupul de lucru al Consiliului. Mă refer la reglementarea produselor derivate. Potrivit proiectului președinției belgiene, preluat de președinția maghiară, uh, Există unele aspecte uimitoare. Așa cum stau lucrurile în momentul de față, Consiliul nu dorește să acopere, vrea să acopere toate produsele derivate, toate instrumentele financiare derivate. Însă nu am primit niște justificări privind stabilirea domeniului de aplicare. Pe de altă parte, uh, sunt solicitate tot mai multe scutiri pentru tranzacționarea de energie, fonduri de pensii, bănci de dezvoltare, sectorul imobiliar. Toată lumea vrea o scutire de un fel sau altul. Și, în al treilea rând, registrul, registrul tranzacțiilor poate fi instituit doar când se pot colecta toate informațiile privind instrumentele financiare derivate, inclusiv cele OTC. Am auzit însă din surse din Consiliu că există un plan ambițios pentru a se ajunge la o poziție comună în acest dosar foarte complex. Însă sunt foarte multe probleme nerezolvate și cred că este cam ambițios să rezolvăm aceste probleme până la Consiliul de primăvară. Ne puteți explica cum veți proceda și cum veți lua în considerare și punctele de vedere ale Parlamentului, pentru că este vorba de o procedură de codecizie. și standardul a fost să, să susținem mai degrabă comisia. Dacă Consiliul va lua o abordare complet diferită, atunci uh, nu cred că se va rezolva în timpul președinției maghiare. Domnul, uh, vă rog. Domnul Caras. Mulțumesc, domnule ministru. Aș vrea să ne spuneți când vor pune capăt ministrii de finanțe blocajului în ceea ce privește în raport cu comisia. Uh, când vom conta pe o extindere a acestui fond de protecție? Credeți că va deveni ceva la nivel comunitar? Sub egida Parlamentului, Curții de Conturi și a BCE-ului. Apoi ați vorbit de mai multe ori despre acea taxă pe bănci. Credeți că exemplul Ungariei și al uh, altor țări uh, nu ne arată cumva că s-ar distorsiona concurența? Vorbiți despre prelevarea acestor impozite. Este dreptul dumneavoastră, dar nu cumva acest impozit special arată că poate fi contrar dreptului comunitar în măsura în care se referă doar la companiile străine? Deci asta ar fi o situație de concurență neloială. Domnul Susas, vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc. În 2010, datoria Uniunii Europene a crescut la 85% din PIB în zona euro și 80% la nivelul întregii Uniunii Europene. Și prin urmare,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 a fost nivelul prevăzut pentru termen lung. O mare parte a populației active este în șomaj. În unele zone, șomajul în rândul tinerilor atinge 45%. Aproape 80 de milioane de persoane trăiesc în Europa sub pragul de sărăcie. Eu aș vrea să profit de prezența dumneavoastră în această comisie pentru a vă pune următoarea întrebare. Ne puteți spune dacă în timpul președinției maghiare Uh, în Consiliul Ecofin se vor discuta următoarele probleme. Se vorbește despre țările puternic îndatorate, Vorbiți de asemenea despre prelungirea termenului de rambursare și despre reducerea ratelor împrumuturilor și, în al treilea rând, se vorbește și despre preluarea datoriei prin mecanismul european. Vorbiți despre toate aceste aspecte? Foarte pe scurt, Vicky și apoi Ildico. Aș vrea să revin la ceea ce spuneați cu privire la taxele bancare. Din câte am înțeles, îl citați pe Keynes și spuneați că el uh, spunea că în vremuri grele trebuie să cheltuim mai bun și în vremuri bune să punem bani deoparte. Eu uh, înțeleg uh, un pic această logică. Trebuie să cheltuim mai mult, dar um, salariile nu sunt ajustate în jos. În această recesiune, Uh, s-au uh, făcut ajustări în jos ale salariilor uh, în sectorul privat, dar nu am văzut același lucru în sectorul public. Care este părerea dumneavoastră cu privire la această diferență tot mai mare între așteptările în ceea ce îi privește pe lucrători din sectorul public și cei din sectorul privat? Ildico, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru această introducere a dumneavoastră, dar și pentru răspunsurile pe care le-ați dat până acum. Le mulțumesc și colegilor pentru întrebările adresate. Știți cu toții că în șase luni nu se pot uh, întâmpla miracole. Dar, într-adevăr, trebuie să fie stabilite niște priorități în mod corespunzător. Este în interesul nostru să facem acest lucru. Astfel, ne vom asigura că putem să rezolvăm toate sarcinile care ne așteaptă. Este clar că nu se vor întâmpla miracole și că nu există o soluție unică. Acest lucru este valabil atât pentru taxa pe tranzacțiile financiare, cât și pentru euroobligațiuni sau pentru politica economică în ansamblul său. Totuși, uh, sunt recunoscătoare că președinția maghiară acordă o importanță deosebită părerilor sau punctelor de vedere ale eurodeputaților. Au fost menționate câteva cuvinte cheie în ceea ce privește politica economică. Totuși, nu toate statele membre au aceleași preocupări, deci nu există o cale unică. Vorbeați despre echilibru, ocuparea forței de muncă, creștere și um, demografie. Adesea acestea par să fie în contradicție și nu pot uh, fi abordate toate în același timp. Aveți un plan uh, extraordinar, un plan măreț și acesta a fost motorul economiei între 98 și 2000. Era vorba despre un plan foarte important care a revenit în discuție. Cum ne va ajuta acesta și cum va sprijini el acest sector foarte important despre care se spune că este motorul economiei sau motorul forțelor de muncă și mă refer la sectorul IMM-urilor acesta este factorul care va garanta succesul în viitor. Cum se corelează acesta cu Europa 2020? Um, um, engedjék meg, hogy um, Mulțumesc. Dați-mi voie să răspund mai întâi la întrebările domnului Tusas privitoare la produsele derivate. Produsele derivate extrabursiere despre care a întrebat domnul Tusaz. Ca să fiu sincer, prima noastră prioritate este să introducem și să consolidăm transparența. Pentru că dacă nu există transparență, poți să faci tot felul de afaceri mai mult sau mai puțin uh, curate și uh, cred că trebuie să avem reguli stricte și clare și angajamentul nostru, deci obiectivul nostru este să ne angaj, ca angajamentul pe care și l-a asumat Uniunea Europeană la summitul G20 să fie îndeplinit. Și acesta seamănă cu soluția care a fost introdusă de Statele Unite. Avem nevoie de o abordare generală și Vom încerca în martie să o facem și să finalizăm în luna mai acest cadru uh, de acord, nu doar legat de produsele derivate extrabursiere, ci și în ceea ce privește uh, bursele. Domnule Caras, o să vă rog să vă reformulați întrebarea referitoare la umbrela de apărare. În ceea ce privește întrebarea legată de taxa bancară, o să vă răspund pe scurt. Unele țări, sau în soluțiile adoptate de unele țări, prin impozitarea băncilor, și bineînțeles cazul pe care știu cel mai bine este regimul maghiar, în cazul nostru, spre exemplu, nu există niciun fel de diferență uh, care se face între uh, băncile străine și băncile indigene, băncile uh, locale. Deci nu se face această diferență. În Ungaria, taxa bancară se aplică tuturor companiilor care activează în sectorul financiar, fie ele bănci, uh, companii de asigurări sau alte companii financiare. Și având în vedere faptul că în Ungaria cea mai mare bancă este o uh, bancă care este deținută de uh, de maghiari, cum spuneam, nu, ei plătesc cei, cea mai mare taxă, deci nu este niciun fel de diferență, cum spuneam, între uh, companiile financiare active pe piață. Cum spuneam, o să-l rog pe domnul Caras să-și reformuleze întrebarea legată de umbrela de apărare. și voi reveni apoi la această întrebare. Domnul Caras, da, într-adevăr, ceea ce vreau să vă întreb este când vă așteptați să se ia o decizie la ECOFIN în ceea ce privește deciziile luate de Comisie pentru extinderea acestui mecanism de protecție, care a fost, uh, decizie care a fost amânată luni? Nu credeți că această decizie ar trebui să fie luată cât mai curând cu putință? Da, mulțumesc. Acum îmi este mai clar. Atât Consiliul ECOFIN cât și alte instituții colaborează în mod responsabil pentru a înființa acest mecanism de stabilitate, pentru a avea un uh, mecanism constant. Dar nu am primit niciun rol decizional în cadrul ECOFIN și nici în cadrul uh, Uniunii Europene, deci, uh, Parlamentului European, mă scuzați. Deci uh, participăm la aceste negocieri, ne exprimăm punctele de vedere, dar este o problemă strict interguvernamentală și domnul Juncker, în numele zonei euro, este cel care deține inițiativa. Deci, la ECOFIN tratăm aceste probleme Credem că sunt extrem de importante în ceea ce privește prioritățile noastre, dar, așa cum spuneam, ele trebuie să fie rezolvate de o decizie interguvernamentală. Dragi eurodeputați, situația pe care ați discutat-o este foarte cunoscută. Avem o rata șomajului de avem o datorii naționale care sunt în creștere și ca urmare avem o rată de dezvoltare destul de scăzută. Scenariile sunt bine cunoscute și tocmai aici vrem să întoarcem valul, dacă se poate spune așa, poate chiar nu chiar în jumătate de an, dar prin construirea acestui mecanism de stabilitate sau prin celelalte instrumente pe care le avem la dispoziție, prin celelalte acte legislative, am putea totuși să schimbăm lucrurile. Ceea ce contează aici, din punctul meu de vedere, este că, deși ne așteptăm la probleme și împărtășim probleme similare, uh, toate cele 27 de state membre și printre ele și uh, statele membre ale zonei euro, foarte adesea există soluții specifice și unice care pot fi aplicate. Deci, în ceea ce privește problema generală, s-ar putea să nu avem o soluție uh, universală care să se aplice peste tot. Dar uh, la finalul lunii martie, sau până la finalul lunii martie, trebuie să introducem niște recomandări specifice pentru fiecare stat membru, niște programe de reformă națională care să fie relevante pentru fiecare stat membru în parte și care să ajute statele membre să rezolve această problemă comună. E foarte clar că noi nu suntem membri ai zonei uh, euro, dar în Uniunea Europeană, dacă vrem să le ținem piept concurenților din Asia și uh, Statele Unite, atunci uh, trebuie să ne ocupăm de dezvoltare, de crearea de locuri de muncă, pentru că avem o rată de ocupare a, de 65%, dar în Statele Unite rata de ocupare a forței de muncă este 75%, iar în uh, China, spre exemplu, este de 85%, deci trebuie să ne confruntăm și noi aici, în Europa, cu aceeași problemă. Avem o rată de dezvoltare foarte slabă, o, un, un grad de îndatorare mare, o creștere a datoriilor naționale și uh, o rată scăzută a ocupării forței de muncă, care, bineînțeles, coincide sau corespunde și cu rata șomajului, care este foarte ridicată. Deci, pentru a rezolva toate aceste probleme, trebuie să avem niște soluții individuale incluse în planurile uh, de reformă structurală naționale. Cred că aceste programe de reformă structurală nu ar trebui să fie universale pentru că Europa este o entitate multifacetată și avem nevoie de soluții multifacetate pentru această problemă comună. Revenind la Keynes, sectorul privat a reacționat mult mai rapid și reacția sectorului privat a durat cam 6 până la 9 luni. Deci de îndată ce va începe dezvoltarea, de îndată ce redresarea uh, va demara, vom avea niște cifre mai echilibrate și uh, datoria uh, publică va scădea, dar acest lucru nu va coincide imediat cu o creștere a ocupării forței de muncă. Nu se va vedea imediat uh, reflectarea fenomenului, în special în sectorul public, care uh, reacționează, după cum am văzut, ceva mai lent la toate aceste evoluții. În trecut, în ultimul deceniu, am fi avut succes în stabilirea mecanismului la care uh, lucrăm acum, pentru că, așa cum spunea Keynes, uh, în momentele bune trebuie să îți faci rezerve și dacă uh, am adoptat acest sfat, dacă am fi adoptat acest sfat din 1991 încoace, am fi reușit să ne facem niște rezerve destul de mari și uh, sectorul public și cel privat ar avea o poziție mult mai bună în acest moment. Vă mulțumesc pentru întrebări. Ca ministru al economiei uh, din Ungaria, poate sunt un pic uh, uh influențat pentru că în urmă cu 10 ani noi am avut un plan de dezvoltare încununat de succes și acest lucru ne-a permis să avem spațiu de manevră. A dat o gură de oxigen IMM-urilor, am avut subvenții care le-au permis să facă investiții de capital și să creeze locuri de muncă, pentru că 70% din, uh, de, din locurile de muncă uh, în sectorul privat sunt uh, oferite de IMM-uri. Deci, de aceea cred că strategia 2020 a Uniunii Europene trebuie să stabilească obiectivele corecte, și anume creșterea ratei de ocupării forței de muncă, educația care trebuie să fie încurajată și acest lucru este încurajat și de planul nostru de lucru pe 5 ani. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Am reușit să avem 14 runde de întrebări, ceea ce mi se pare excelent în timpul pe care l-am avut la dispoziție și așteptăm cu nerăbdare să vă revedem uh, spre finalul președinției dumneavoastră. Bineînțeles, uh, uh, înțeleg de ce președinția maghiară caută reuniuni la nivel înalt și sunt convinsă că vom colabora destul de bine, având în vedere nivelul dumneavoastră de entuziasm și aștept cu nerăbdare acest lucru. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitația acordată. If you just, uh, we'll just have a couple of minutes break whilst people... O să facem o scurtă pauză pentru a permite uh, domnului ministru să iasă din sală și să-și a rămas bun de la membrii. Okay, if you could settle down because uh... Vă rog să vă așezați, spune doamna președinte. Nu vrem să pierdem uh, timpul. Uh, avem șase rapoarte de discutat în ceea ce privește pachetul guvernanța economică, așa încât vă rog să vă, rog să vă relați locurile. O să purtăm o uh, dezbatere comună pe punctele 4, 5, 6, 7 și 8 și raportorii vor vorbi în această ordine. Deci, eh, prima va fi doamna Vortman Cole, apoi eh, domnul Feio, doamna Ferreira, doamna Gular, Haglund și doamna Ford. Așadar, aveți cuvântul doamnă Vortman Cole. Mulțumesc. Cred că pot să vorbesc în numele tuturor raportorilor că așteptam momentul dezbaterii publice în cadrul Comisiei Econ privind proiectele de raport. Am pregătit rapoartele cooperând cu alte uh, comisii am discutat uh, între noi uh, care ar fi poziția cea mai bună a Parlamentului. Și aș vrea să spun că aștept să continuăm activitatea noastră într-o manieră deschisă și constructivă, nu numai cu ceilalți raportori, ci și cu membrii acestei comisii, pentru că trebuie să construim o puternică poziție în raport cu Consiliul și Comisia. Nu numai că este vorba de un pachet dintre cele mai importante, pachet legislativ în această perioadă uh, în Parlament, dar este și prima oară în care Parlamentul uh, European acționează ca și colegiuitor la patru dintre cele șase rapoarte. Am găsit uh, o abordare comună a procesului în care ne aflăm. Aceste șase propuneri trebuie tratate ca un pachet, așa încât uh, Parlamentul nu este implicat numai în cele patru rapoarte uh, în proces de codecizie, ci în toate cele șase. Așteptăm, desigur, primul mandat de negociere, însă acest lucru nu poate să înceapă decât după votul în cadrul acestei comisii și după ce uh, stabilim ce este de făcut în continuare. Am uh, spus-o și în dezbaterea cu ministrul ungar. Avem un calendar și trebuie să finalizăm uh, pachetul în iunie. Însă acest lucru depinde de atitudinea Consiliului. Dacă sunt într-adevăr deschiși să preia uh, principalele teme importante pentru Parlamentul European, pentru că numai în felul acesta putem să ajungem la un rezultat favorabil în iunie. În calitate de raportor am găsit un teren comun pe probleme cheie, însă în același timp trebuie să lucrăm în continuare, mai ales în legătură cu modul în care această abordare poate și trebuie să se transpună, să devină propunere legislativă. Aș dori să subliniez patru din aceste abordări comune și Uh, ceea ce am spus uh, în raportul meu în ceea ce privește componenta de prevenire și pactul de stabilitate și creștere. Comisia trebuie să aibă un rol mai puternic în proces pentru a uh, evita o, un târg politic între statele membre în Consiliu și în Consiliul European. Știm ce s-a întâmplat în trecut, așa Uh, încât avem nevoie de metoda comunitară. De asemenea, susțin majoritatea calificată uh, inversată într-o fază timpurie mai mult, mai mult ca, uh, caracter automat în componenta preventivă. Apoi, în raport veți găsi elemente unui pachet de instrumente pentru a activa într-o fază timpurie. Cerințe crescute de raportare atunci când uh, există o abatere oarecum uh, de la calea obișnuită a statelor membre pentru realizarea obiectivelor pe termen mediu, uh, o legătură cu BCE, o creștere a statisticilor și, de asemenea, în raportul meu am încercat să întăresc componenta preventivă, aceasta fiind calea cea mai bună de a evita sancțiunile, și anume o prevenire într-o fază timpurie, astfel încât să uh, ne adaptăm într-o perioadă timpurie și nu atunci când deficitul ajunge să fie excesiv. Al treilea element pe care doresc să-l punctez este faptul că cu acest pachet vrem să avem creștere și noi locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Trebuie să sporim uh, competitivitatea statelor membre, precum și stabilitatea socială. În acest scop, uh, avem drept uh, bază o politici fiscale viabile, atât în ceea ce privește datoria, cât și deficitele. Am dat detalii în uh, raportul meu, dar e nevoie și de o supraveghere macroeconomice și de o puternică guvernare în strategia 2020. Știm cu toții că acestea sunt încă foarte slabe. Pentru a consolida acest lucru, consolidând aceste aspecte, prevenim o serie de probleme serioase Trebuie să asigurăm angajamentul statelor membre de a consolida obiectivele și anume uh, o finanțe sănătoase și creștere economică, dar trebuie să vedem care este și rolul Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale în această privință. O supraveghere riguroasă, nu numai în ceea ce privește uh, pactul de stabilitate și uh, creștere, strategia 2020, nu numai Parlamentul uh, European, ci și Parlamentele Naționale trebuie să fie implicate. De asemenea, partenerii sociali trebuie să uh, fie implicați și veți regăsi acest lucru în raportul meu. Al patrulea element, necesitatea de a uh, consolida măsurile naționale. Din această perspectivă este uh, important de spus că guvernanța economică este răspunderea comună și responsabilitatea statelor membre și a parlamentelor naționale. Se vede mult acum că este uh, o procedură administrativă pentru a pregăti programe de stabilitate, de convergență, uh, programe de reformă națională. Acestea sunt transmise la Bruxelles, iar pe de altă parte guvernele își încep procedurile bugetare în uh, Parlament și uh, nu există întotdeauna o coerență. De aceea am inclus în raportul meu faptul că lucrurile ar trebui să fie făcute cunoscute și trebuie să existe previziuni și statistici, date statistice independente. De asemenea, am propus să includem obiectivele pactului de stabilitate și creștere în legislația națională. Sigur, acest lucru se poate discuta în continuare, însă aștept astfel de discuții pentru că consider că statele membre trebuie să se angajeze și trebuie să veghem la acest lucru. De asemenea, este important uh, cum uh, sunt transpuse aceste obiective în textul legislativ. Uh, și pentru aceasta sunt necesare discuții în continuare. O altă temă importantă în componenta prevenire este uh, obiectivele, uh, o constituie obiectivele pe termen mediu. De asemenea, trebuie să avem politici uh, bugetare uh, uh prudente uh, Uh, aici uh, aștept să discutăm uh, în mai mare măsură acest subiect și să clarificăm lucrurile, pentru că este important. E vorba de ajustarea, de adaptarea uh, statelor membre la obiectivele pe obiectivele bugetare pe termen uh, mediu. Ele nu sunt uh, planuri europene, ci sunt obiective specifice pentru fiecare stat membru. De asemenea, am evidențiat în text faptul că uh, nu trebuie să evaluăm numai uh, datoria și profilul acesteia, ci trebuie să evaluăm și viabilitatea finanțelor publice. Trebuie să ținem mult mai mult cont de acest lucru. De asemenea, am purtat discuții cu Banca Centrală Europeană și, din punctul lor de vedere, există marjă de manevră prea mare pentru statele membre în această directivă de a nu se conforma cu criteriile de datorie și deficit. Am lăsat neatins acest spațiu de manevră introdus de Comisia Europeană pentru că statele membre trebuie să hotărască și să adauge obiective clare, mai ales în momente uh, de uh, criză uh, severă. Acest punct de vedere ar trebui să fie mai acceptabil. Apoi, un alt subiect de discuție este cum să ținem seama de investițiile statelor membre. Și aici am lăsat textul Comisiei neatins, pentru că textul uh, propunerii Comisiei Europene arată deja că în definirea părții de ajustare, implementarea uh, reformelor structurale majore care au dus la economii și au crescut potențialul de creștere, și au avut uh, un uh, impact care poate fi verificat în ceea ce privește viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Cred că este important să ținem cont de acest lucru, așa încât uh, nu m-am atins de această parte a textului. Uh, Aștept uh, discuții în continuare pe această temă și cred că, pentru moment, aceasta este introducerea raportului meu. Dar aș vrea să subliniez, nu în ultim rând, că m-am axat pe pachetul legislativ, însă, în același timp, și eu și noi cu toții suntem uh, de acord că e numai uh, o cărămidă care a fost uh, așezată uh, la această construcție, apoi mecanismul de rezolvare a crizei, uh, schimbările tratatului, precum și pro posibile propuneri ale Comisiei Europene. Toate acestea sunt alte cărămizi care se vor adăuga la această construcție a pachetului. Sper că vom activa în această direcție și de-abia aștept discuțiile. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnul Feio, vă rog. Obrigado. Sharon, eu queria começar por... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep această prezentare prin a mulțumi secretariatului, comisiei, pentru ajutorul pe care mi l-a acordat și pentru faptul că îmi permite să prezint acest raport. Așa cum a spus și doamna Wortman Col, aceste șase rapoarte sunt foarte importante în momentul de față, în contextul în care ne aflăm în Uniunea Europeană. Pentru că trebuie să găsim mecanisme instituționale nu doar pentru a depăși această criză, ci și pentru a putea înfrunta crizele viitoare. Raportul uh, pe care l-am întocmit eu se referă la pactul de stabilitate și creștere. și acesta se, este limitat de unele elemente ale tratatului care lasă o marjă importantă de manevră pentru legislația secundară. Elementul de noutate este introducerea criteriului datoriei în procedura de deficit excesiv. Acesta este un pas important înainte pentru că, pentru a asigura stabilitatea financiară a zonei euro și a celorlalte țări, este important să se țină seama nu doar de deficit, ci și de datorie. Amendamentele pe care le-am depus cu privire la raport se referă la următoarele aspecte. În primul rând, regula reducerii datoriei cu um, o douăzecime pe an. Uh, Propunerea inițială a Comisiei se referea la o reducere de până la 7% pentru statele care depășeau acest prag. Eu sunt de acord cu, ace cu acest principiu, însă într-un mod diferit. Această reducere de o, o dozecime trebuie să se facă în medie pe o perioadă de 3 ani. Știu că aceasta este o propunere controversată care ar putea să stârnească unele dezbateri și de altfel acest lucru s-a și întâmplat între noi. Unii vroiau o regulă diferită, iar alții doreau o aplicare mai strictă a elementelor care se regăsesc în propunerea comisiei. Al doilea element pe care aș dori să-l subliniez în raportul meu se referă la reducerea termenelor în tratate se propune reducerea termenelor în ceea ce privește informațiile pe care trebuie să le furnizeze statele membre. În faza de corecție a pactului, trebuie să se, încear- să se încerce o reducere la maxim a termenelor în care statele membre se află în dificultate. Apoi, tot în acest raport, am propus ca amenziile plătite sau sancțiunile să poată fi colectate în Fondul European de Stabilitate Financiară sau în fondul care îl va înlocui pe acesta. Astfel, se va asigura respectarea unui principiu de solidaritate în zona euro și în Uniunea Europeană. În al patrulea rând, Există o chestiune controversată în acest raport și aceasta se referă la faptul că nu se ține seama de costul reformei sistemelor de pensii în procedura de deficit excesiv. În discuțiile care au avut deja loc între raportori, sau cu membrii comisiei, a reieșit faptul că după părerea unora, există și alte cheltuieli care ar putea declanșa procedura. Eu aș vrea să ne limităm la propunerea inițială a Comisiei și de aceea în acest raport pun accentul pe o, pe o implicare mai mare a Parlamentului European. Este vorba de participarea la dezbateri publice, dar și de a le da statelor membre posibilitatea de a-și explica politicile economice și bugetare, eventual în acest uh, cadru al comisiei noastre. Aș vrea și eu să știu care este părerea celorlalți colegi, însă cred că punctele cele mai controversate se vor referi la ritmul de reducere a datoriei și de luarea sau nu în considerare a cheltuielilor asociate cu reforma sistemelor de pensii în procedurile de deficit excesiv. Așa cum s-a spus deja, aș vrea să insist asupra faptului că acesta este un element care ține de totalitatea procesului de guvernanță economică. Vorbiți aici despre pactul de creștere și stabilitate, vorbiți despre inovațiile care trebuie aduse în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice. Însă este important să avem o perspectivă globală atunci când vorbim despre guvernanță economică. Există și alte subiecte importante și care nu sunt uh, incluse în discuția noastră. Există de asemenea și uh, alte proiecte care au fost deja menționate de președinta Comisiei. Apoi, uh, cei șase raportori au avut discuții între ei, dar au avut loc și discuții în această comisie sau discuții în diferite mm, audieri, discuții care se referă la euroobligațiuni. Totuși, nu există unanimitate între grupurile politice pe acest punct. În rezumat, cred că ar trebui să ne îndreptăm spre o mai mare instituționalizare. Va trebui să furnizăm răspunsuri politice la problemele economice. Uniunea economică a evoluat foarte mult, însă Uniunea politică a rămas în urmă și de aceea este important ca Comisia să intervină mai mult și este important ca Parlamentul European să se implice mai mult. și toate acestea cu scopul realizării unor reforme structurale necesare, astfel încât pactul de stabilitate să fie și un pact de creștere. În momentul de față examinăm acest pachet privind guvernanța economică. Pentru că unele țări nu au instituit reformele necesare în economiile lor. Îmi voi încheia în câteva momente prezentarea spunând că Parlamentul European a fost foarte activ în acest domeniu și sunt foarte mulțumit de acest lucru. Parlamentul și-a dat avizul. Am avut și un raport anterior pe această temă. Acum discutăm șase rapoarte. Și nu înțeleg uh, de ce unele poziții ale Consiliului nu fac deloc referire la ce a făcut Parlamentul European. Sper că Consiliul își va schimba atitudinea și sper că vom putea să menținem în continuare aceste șase propuneri sub formă de pachet. Unele sunt încă în fază de propunere. Totuși, de la începutul până la sfârșitul procesului, până în vară, va trebui să avem o discuție globală și să nu dezmembrăm pachetul. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes uh, intervențiile colegilor. Mulțumesc, Elisa. Obrigada. Eu Mulțumesc foarte mult. Eu sunt raportor privitor la dezechilibrele macroeconomice și, la fel ca și colegii mei care au vorbit anterior, aș dori să spun că pachetul legislativ înaintea de Comisia pe 29 septembrie este un pachet important, fără îndoială, efort, pentru efortul de a îmbunătăți uh, operarea Uniunii Europene și a monedei unice. Dar cea mai mare provocare pentru noi este să asigurăm un echilibru între disciplina fiscală durabilă, sustenabilă și finanțe publice sănătoase pe de o parte în timp ce, pe de altă parte, trebuie să avem consecvență între aceste obiective și obiectivele de a crea dezvoltare, ocuparea forței de muncă și convergență între statele membre. Aceste două puncte fundamentale trebuie să fie combinate în strategia europeană. Grupul politic care îi aparțin, care este al doilea ca mărime în Parlament, este de acord să lucreze și cu alte grupuri politice pentru a ajunge la o înțelegere comună. Dar pachetul pe care îl studiem acum va avea logică doar dacă este implementat sau pus în aplicare așa cum trebuie și incluzând și cele, celelalte două elemente pe care le-am menționat aici. Guvernanța macroeconomică și pachetul legat de guvernanță macroeconomică nu poate să penalizeze pur și simplu încălcările. Trebuie să existe un mecanism de solidaritate adecvat care să fie introdus aici, care să permită func- bună funcționare a zonei euro. Tocmai de aceea euroobligațiunile și uh, fondul monetar european, deci un element comunitar, nu guvernamental, acestea sunt elemente fundamentale. În al doilea rând, dimensiunea de dezvoltare și de creșterea numărului locului de, locurilor de muncă și a coeziunii teritoriale și sociale. Aceasta nu trebuie să fie limitată la câteva simple cuvinte. Pachetul trebuie să funcționeze astfel încât să permită și va fi durabil doar dacă permite dezvoltarea și convergența care să se întâmple în același timp. Finanțele publice finanțele publice sunt echilibrate, pentru că altfel acest lucru nu va fi posibil. Și tocmai de aceea este uh, util să trecem într-o altă uh, dimensiune Trebuie să existe o reconciliere a diverselor obiective pentru uh, pactul de dezvoltare 2020 și pentru pactul de stabilitate. Noi suntem foarte interesați și am încercat din răzputeri să ne asigurăm că lucrul, munca, activitatea raportorilor și a grupurilor politice ne duce la o poziție comună puternică a Parlamentului European, pentru că suntem perfect conștienți că cetățenii așteaptă uh, din partea Parlamentului o reacție care să conțină aceste caracteristici față de cea mai mare criză economică și politică prin care a trecut Europa de la înființarea sa și de la înființarea monedei unice. Deci suntem angajați pe deplin să ne asigurăm că aceste reforme își îndeplinesc obiectivele și că cele Șase texte legislative sunt pe deplin consecvente. Am reușit deja, așa cum a spus, au spus colegii, un grad rezonabil de convergență și sperăm să putem continua în această direcție, crescând numărul de uh, teme asupra cărora avem convergență. Ne-am pus de acord uh, deja asupra mai multor necesități prin implicarea altor actori interesați prin implicarea parlamentelor naționale, precum și a Parlamentului European, și este fundamental să avem un conținut în uh, pactul de stabilitate prin uh, pactul de dezvoltare. Este de asemenea fundamental să includem aici semestrul european. M-am bucurat foarte mult să ascult uh, să văd că uh, antevorbitorii mei au confirmat uh, faptul că suntem deschiși la problemele care sunt importante pentru noi, cum ar fi obiectivele legate de datorii. Noi nu credem că ar trebui să existe un tratament automat, ci din potrivă ar trebui să existe un proces de negoci negociere cu statele membre care să fie consecvent cu uh, Uh, obiectivele pe termen mediu și aceste obiective ar trebui să fie fixate nu prin valori absolute care să nu aibă niciun sens specific. Mă bucură de asemenea să văd că există o disponibilitate de a discuta despre o politică fiscală prudentă, pentru că numai așa putem avea durabilitate și sustenabilitate economică. A treia observație, investițiile sociale, precum reforma pensiilor, sau de fapt uh, reforma pensiilor ar trebui să fie considerată o investiție socială, dar nu și alte reforme, în special cele care vizează educația, știința și tehnologia. Activitatea noastră de aici, sperăm noi, va duce la un nivel mai ridicat de convergență. În ceea ce privește textul legat de dezechilibrele macroeconomice, acesta este singurul instrument din pachetul actual cu care, prin care putem trata natura preventivă a pachetului. Deci, nu trebuie să vedem doar dezechilibre pe termen scurt care se acumulează, pentru că acestea se pot acumula pe perioada de mai mulți ani, ducând la așa numitele bule, dar există și uh, probleme de convergență care, dacă continuă pe mai mulți ani, se pot transforma în probleme structurale și subliniem uh, divergențele crescânde în Uniunea Europeană, în special în zona euro, care au apărut de-a lungul anilor de când s-a înființat moneda unică europeană. Acesta este contextul în care trebuie să tratăm cu impactul uh, acțiunilor sau măsurilor întreprinse într-o țară asupra altei țări, deci acest efect de revărsare care afectează și politicile stat, altor state membre. Asta înseamnă că nu ne putem descurca fără o implicare activă a Parlamentului European și trebuie să avem o cooperare strânsă între Parlament, Consiliu și Comisie pentru a vedea care este cea mai bună cale de a alege indicatori, nu doar pentru dezechilibrele interne, ci și pentru cele externe și pentru a vedea care sunt obiectivele pe termen scurt și mediu care trec dincolo de indicatorii numerici pe termen scurt. Deci acești indicatori pe termen mediu și lung trebuie să fie definiți, dar punctul meu de vedere este că nu ar trebui să avem o interpretare automată, ar trebui să avem doar o notă de avertisment și credem că este important să stabilim un dialog strâns între Comisia Europeană și statele membre pentru a detecta care sunt problemele reale și care este cea mai bună cale de a corecta aceste probleme, astfel încât aceste măsuri să devină o procedură normală și nu o procedură care să se aplice doar în cazul de criză. Este de asemenea foarte clar că există un acord între mine și raportorul uh, referitor la uh, Uh, penalități în ceea ce privește sensul acestor penalități. Și aș sublinia și ceea ce va spune colega în legătură cu acest lucru, pentru că aici este important ca penalitățile să se aplice celor care nu sunt dispuși să acționeze, nu celor care sunt incapabili să acționeze. Uh, aceste aspecte macroeconomice sunt extrem de dificile și este extrem de greu să uh, identifici cauzele în uh, fiecare țară. Deci, și în ultimul rând, este, este important ca aceste dezechilibre această tabelă de scor cu dezechilibrele macroeconomice să țină pasul cu activitatea noastră în ceea ce privește reglementarea pieței și cu activitatea uh, Comisiei Europene de Evaluare a Riscurilor. Pentru că trebuie să profităm de potențialul care ne este pus la dispoziție de aceste instituții nou înființate și pentru a preveni mai bine dezechilibrele și viitoarele bule care pot apărea pe piața internă. Și o ultimă observație pentru a ne reaminti încă o dată că toate aceste aspecte au logică doar dacă uh, sunt legate de o reactivare rapidă a dimensiunii de dezvoltare și credem că Comisia uh, durează prea mult să vină cu propuneri. Mulțumesc, Silvii! Merci à tous, mon bien! Mulțumesc tuturor. S-au spus uh, multe de către colegi. Împărtășesc uh, sentimentul, gen impresia generală, faptul că s-a încercat uh, în măsura posibilului să lucrăm împreună și vreau să vă lansez un apel astăzi pentru că această activitate să fie o activitate întreprinsă de această comisie. Avem o responsabilitate importantă în acest dosar. Este prima oară în care uh, Parlamentul poate să fie colegiuitor în speță uh, în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere uh, care a fost reformat în Parlament. Cu toții împreună vom impune un punct de vedere în fața Consiliului sau o să pierdem cu toții este posibilitatea de a profita de acest exercițiu. Cred că putem să transmitem un mesaj uh, pozitiv uh, cetățenilor. Nu sunt uh, o optimistă naivă, însă cred că trebuie să de, a trebuit să demonstrăm că există lucruri care nu funcționau în zona euro. Subiectele de convergență care au fost evocate, o să le menționez rapid și anume, așa cum a spus Corin, o prevenire mai bună. Eu mă ocup uh, de sancțiuni. Trebuie să ajungem să facem economia împreună și nu să sancționăm comportamente. Apoi, includerea de datoriei alături de deficit, aceasta figura deja în texte și am subestimat această chestiune. Nu este ușor să ieși din situații de îndatorare excesivă în care ne regăsim. Sunt deschisă discuțiilor în acest sens. Trebuie să găsim pe toate temele această, acest echilibru între a fi inteligent și în același timp să nu renunțăm la disciplină. Apoi textul în ceea ce este uh, dezechilibrul uh, este important. Este prima oară când vom încerca să avem instrumente care să nu fie atât de rudimentare. Uh, și în care nu ne axăm numai pe cheltuielile publice, pe deficitul public. Am văzut, criza a demonstrat că în unele țări există probleme în cheltuielile în domeniul privat sau există divergențe în zona euro care au demonstrat că ne aflăm într-un sistem care, în loc să ducă la convergență, poate să ducă la divergență. Trebuie să vedem evoluția ansamblului Uh, economiilor, să vedem care este efectul uh, spillover. Sigur, uh, când nu aveam o monedă unică, toată lumea își vedea de treburile sale, însă acum avem șansa să facem să progreseze Europa fără prea mari cuvinte. Pentru presa care este prezentă și pentru cei care ne ascultă pe internet, Uh, trebuie să spun că atunci când vrem un rol uh, crescut pentru Parlament, uh, nu este pentru că vrem să avem mai multă putere, nu, ci pentru că suntem serioși în controlul finanțelor publice și trebuie să fim așa. Dacă suntem serioși într-o serie de uh, domenii în care se face controlul dezechilibrelor, care se referă la pensii, salarii, uh, atunci trebuie să există uh, democrație și în aceeași măsură în care există și intruziune. Nu știu de ce uh, există expresii care implică diferite animale, diferite limbi, fie facile, fie caii, dar lucrul este același. Trebuie să existe transparență pentru a face ca lucrurile să progreseze. Așadar, între acestea se află chestiunea foarte delicată și anume să știm cum păstrăm investițiile, toți raportorii s-au referit la acest lucru, cum menținem creșterea și locurile de muncă în zona euro. Este motivul pentru care cuvântul prudent um, nu îmi place foarte tare, însă eu n-aș vrea să dau cetățeanului uh, sentimentul că trebuie să fie numai prudent. Nu suntem aici pentru a fi prudenți. Nu suntem aici pentru ca să ne bijuim, ci trebuie să uh, facem creștere împreună. Trebuie ca Europa să aibă o pondere în lume în urma acțiunilor noastre. Trebuie să sporim investițiile pentru că uh, în ultimii ani, în ceea ce investițiile, uh, Uh, mai ales în uh, domeniul uh, înaltelor tehnologii, tehnologiilor de vârf, Europa a fost depășită de alte zone din lume. Am un text care nu este foarte atrăgător de la bun început, trebuie să spun asta, că este de sancțiuni. Însă aici o să vă invit să faceți un pas înapoi, să priviți textul. Care este întreprinderea, familia, uh, grupul uman în care oamenii sunt uh, motivați de sancțiuni. Este motivul pentru care am dorit să deschid uh, acest subiect al stimulentelor, a ceea ce putem face împreună pentru a respecta disciplina, pentru a realiza acest uh, obiectiv. Trebuie să existe o motivație pentru a atinge acest obiectiv și nu numai frica de a fi pedepsit dacă nu o faci. Președintele Eurogrupului discuta cu cancelarul german, am văzut în, pe site-ul Financial Times, uh, în această uh, privință și este momentul ca noi în Parlamentul European să discutăm acest lucru și trebuie să spun colegilor reticenți că este momentul ca și uh, subiectele momentului să fie abordate în mod democratic. În decembrie nu știam uh, unde va ajunge Consiliul European. Comisia trebuia să modifice guvernanța economică și ne-am lansat într-o reformă a tratatelor. Am văzut că dezbaterea evoluează foarte repede, dar nu văd de ce Parlamentul și-ar interzice să se gândească pentru a întări disciplina, și o repet, uh, am avut uh, o dezbatere foarte importantă în Comisia CRIS, uh, apoi o altă dezbatere în uh, ECON, pentru a găsi o modalitate de a stimula disciplina, problema obligațiilor albastre, roșii, toate aceste probleme care ar putea să îmbunătățească textul care este la un nivel estimativ acum încă două aspecte. În primul rând, trebuie să dăm Europei, Uniunii Europene și zonei uh, euro dimensiunea globală. Și în ultimele săptămâni am asistat la un eveniment uh, uh pozitiv. Uh, au uh, fost uh, uh, emise primele obligațiuni uh, ale uh, FES, Fondul European de Stabilitate Financiară. Uh, Cred că trebuie să ne păstrăm sângele rece. Acest lucru ne-ar permite să uh, dăm uh, uh, bani cu costuri, cu un serviciu al datoriei rezonabil pe piețele lumii, ceea ce ne dă un rol global. Și apoi trebuie să permitem băncii centrale europene care în împrejurări uh, grele a luat hotărâri uh, curajoase, controversate, putem să le apreciem cum vrem, însă ceea ce s-a făcut în ultimul an a fost util într-o criză deosebit de violentă. Trebuie să avem instrumente care uh, să evite un astfel de rol pentru Banca Centrală Europeană pe viitor Comisia, din motivele uh, pe care le are, a separat uh, problemele strategiei 2020, guvernanța economică și piața uh, internă, dar bine, toate acestea formează un ansamblu și trebuie să avem această viziune de ansamblu în permanență. Uh, suntem și unii și alții, așa cum au spus-o colegii, suntem la dispoziția dumneavoastră pe această perioadă când se depun uh, amendamentele și uh, președinția ungară va susține poziția Parlamentului Calendarul și anume termenul iunie este foarte ambițios. Nu vrem uh, să uh, nu încercăm să scăpăm de această răspundere, dar vreau doar să spun că trebuie să fim ambițioși și rapizi în ceea ce facem săptămânile viitoare. Consiliul nu ține foarte mult cont de ceea ce, din păcate, am făcut în raportul Perez, în raportul Feiu și în alte rapoarte. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc. Următorul vorbitor este Carl, apoi Vicky. Raportorii din umbră care doresc să vorbească sunt rugați să îmi uh, facă semn, pentru că am o listă foarte lungă. Încă unii dintre dumneavoastră nu mi-au făcut semn. Cred că o să avem probleme. Carl, mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint. În primul rând, dați-mi voie să le mulțumesc colegilor pentru buna colaborare de până acum, dar și secretariatului și în special lui Corin, pentru că a gestionat toate întâlnirile comune. Aceasta a fost o sarcină foarte importantă. În general, cred că nu putem să subliniem destul de mult cât este de important acest pachet în contextul crizei actuale. Sigur, acest pachet nu va rezolva mm, în sine această criză, este un pachet mai degrabă pentru viitor, dar dar este important să înțelegem cât este de important pentru a restaura încrederea în economia și în moneda europeană și, bineînțeles, în piețele noastre. De aceea sunt foarte bucuros că uh, ne-am pus pe treabă foarte ambițios cu acest pachet, într-un termen uh, foarte ambițios, de asemenea. În ceea ce privește raportul meu, care are foarte mare legătură cu raportul doamnei Ferreira, așa cum uh, vi l-a prezentat dumneai ei, avem o parte nouă și foarte interesantă, dar aceasta este o sarcină foarte dificilă. De aceea țin foarte mult să avem succes. Ultimul an și ultimii ani au dovedit uh, cât este importantă supravegherea macroeconomică în Uniunea Europeană. Acum că intrăm pe un teritoriu nou, avem o sarcină foarte dificilă în ceea ce privește mm, conceperea acestui sistem de supraveghere cu sancțiuni și așa mai departe. Acest sistem uh, trebuie să fie un sistem uh, corect și funcțional. În ceea ce am făcut uh, până acum, sunt sigur că pachetul este mult mai bun și cred că colegii pot să facă ca acest pachet privind partea macroeconomică să fie și mai funcțional în viitor. Pe lângă partea de supraveghere, cred că este important să ne gândim și la alternative. Dacă nu facem acest lucru, cred că lucrurile se vor înrăutăți. De aceea vrem să avem un sistem funcțional și credibil. Așa cum am uh, menționat, uh, am colaborat cu doamna Ferreira, iar raportul meu și al dumneaei sunt legate între ele. Am încercat să avem o abordare prin care să subliniem necesitatea ca statele membre vizate de eventualele dezechilibre macroeconomice să lucreze în direcția corectării acestor dezechilibre uh, pentru a evita ca acestea să se răspândească în toată zona euro. Cred că am reușit să spunem lucrurilor, să spunem uh, foarte clar că nu vrem să penalizăm țările care au probleme. Din potrivă, vrem să avem un uh, sistem prin care țările sunt încurajate să facă modificări și să întreprindă acțiuni corectoare iar în caz contrar, dacă nu fac acest lucru, vor, se va ajunge la sancțiuni. Am vrut să clarific acest lucru pentru că au existat neînțelegeri pe această temă și uh, în presă, dar și pe coridoarele Parlamentului. Apoi ne-am străduit să dezvoltăm un sistem care să fie mai automat dacă ne gândim la ce se întâmpla în 2005, când a fost revizuit pactul de, de stabilitate și creștere, au existat unele probleme. Unele state membre au spus că sistemul trebuie să fie suficient de automat, astfel încât, în cazuri evidente, să se întreprindă acțiuni imediate, fără să ne mai târguim la nivel politic. Și cred că este important să subliniez acest fapt. Personal, cred că este important că, ca eventualele sancțiuni uh, sau amenzi pentru neconformări sunt suficient de dure. Am propus uh, să avem o scală de amenzi. De asemenea, am ajuns la un consens uh, destul de larg în ceea ce privește statele care falsifică statistici sau date sau care au cazuri de fraudă. Ar trebui să existe o sancțiune de 0,5% din PIB. În același timp, am încercat să găsim o modalitate de a stabili un plafon al amenzilor, pentru că nu putem să aplicăm amenzi foarte mari care să aibă efecte ciclice pentru țara vizată. Cred că domnul Feio a menționat că trebuie să ne gândim și la uh, unde se vor colecta banii din amenzi și cum vor fi aceștia redistribuiți între diferitele state membre, astfel încât să-și îmbunătățească economia. O soluție inteligentă ar fi ca banii să intre într-un uh, uh, fond de criză și cred că aceasta este o soluție mai bună decât cea menționată de alți colegi. În general, cred că facem o treabă bună și aștept cu interes să, discut cu colegii, să primesc amendamente și să negociem. Raportorii din umbră au lucrat deja foarte mult. Iar cel, lucrul cel mai important este să avem un consens larg în Parlament. Este singura modalitate prin care putem fi puternici atunci când vom negocia cu Consiliul pe acest subiect foarte important. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Vicky. Voi încerca să fiu foarte rapidă pentru că nu vreau să fur pâinea de la gura raportorilor uh, fictivi. Cred că este important să fim uh, transparenți. Deci dacă nu avem timp suficient, trebuie să găsim timpul uh, necesar. Raportul meu este o propunere cu privire la um, elaborarea cadrelor bugetare naționale. Este vorba de uh, procedurile pentru stabilirea priorităților bugetare. Motivul pentru care am inclus acest raport în pachet este că modul în care sunt elaborate cadrele bugetare influențează conținutul bugetelor și dacă statele membre au avut proceduri mai stricte, acestea au avut tendința să respecte mai mult uh, pactul de stabilitate și cred că aceasta este o abordare mai durabilă. Acesta nu este un raport de codecizie, însă am lucrat îndeaproape cu colegii mei raportori pentru a mă asigura că uh, sugestiile lor sunt luate în considerare. Ca și ceilalți raportori uh, care s-au referit la zona euro și eu uh, consider că unele propuneri ale Comisiei Europene trebuie să meargă mai departe în privința zonei euro. Transparența totală este elementul esențial. Dar nu trebuie să subestimăm uh, faptul că acest subiect este unul delicat. Adesea, uh, cadrele bugetare au fost competența uh, statelor uh, membre și cred că trebuie să respectăm suveranitatea statelor membre în ceea ce privește politicile bugetare. Am votat cu toții asupra acestui fapt când am votat raportul FEIO și trebuie să ne asigurăm că um, cadrele bugetare sunt merg dincolo de cadrul comunitar. Vă spuneam că transparența este importantă, nu doar în ceea ce privește nivelul datoriei, ci și în ceea ce privește eh, fondurile de contingență. Este vorba de stabilirea unor priorități de cheltuieli și stabilirea unor um, metodologii clare de previziuni. Apoi trebuie să existe standarde contabile riguroase și stricte. Apoi trebuie să existe reguli fiscale numerice cu o supraveghere robustă la nivel național. Acesta este important, acest lucru este important pentru a asigura asumarea la nivel național. Și uh, trebuie să fim uh, specifici, mai ales atunci când unele state din uh, zona euro au avut reguli mai stricte pentru a se conforma pactului de stabilitate. Apoi, unele state membre au obligații diferite în baza pactului. Apoi, al patrulea punct se referă la supravegherea independentă și aș vrea să vorbesc și despre mm, organismele competente. Și, în fine, dacă le cerem statelor membre să fie mai transparente în elaborarea bugetelor, cred că și bugetul european trebuie să intre în discuție, pentru că există o interdependență între bugetele statelor membre și bugetul uh, Uniunii Europene. Deci vrem să avem același nivel de transparență. Apoi, cred că va trebui să discutăm și despre previziuni și despre rolul specific al uh, previziunii comisiei. Uh, încă o dată, transparența este esențială. Lucrurile nu trebuie să se întâmple în spatele ușilor închise. Trebuie să existe transparență în metodologii și în previziuni, astfel încât Comisia să-și poată elabora propriile previziuni și să poată prezenta recomandări statelor membre. Dar statele membre au, trebuie să aibă libertatea de a stabili propriile previziuni în propriile lor cadre. Trebuie să țină seama de puterea de vedere ale Comisiei, dar și ale altora. Uneori există divergențe de opinie, dar acestea pot pot fi sănătoase, pot fi constructive. Am sugerat însă ca statele membre să nu se desincronizeze cu ceea ce se întâmplă în viața reală și am făcut sugestia uh, ca dacă previziunile statelor membre sunt sub nivelul de performanță al Comisiei, atunci trebuie să-și bazeze procesele de elaborare a bugetelor pe previziunile Comisiei. Un alt aspect important se referă la instituțiile fiscale. Trebuie să avem exemple de bune practici din uh, Olanda, Suedia și alte țări. Recent am adăugat și Regatul Unit, care a instituit un organism independent în ceea ce privește responsabilitatea bugetară. Acestea pot juca un rol extrem de important în asigurarea disciplinei. Comisia sugerează să se respecte aceste bune practici, iar noi recomandăm ca acestea să fie obligatorii în zona euro și aș dori să aud punctele de vedere ale Consiliului pe această temă. Trebuie de asemenea menționat că multe state membre se conformează deja majorității recomandărilor în acest domeniu, iar Comisia nu recomandă adoptarea unei noi legislații, ci faptul că statele membre trebuie să aibă procedurile adecvate. Eu sunt de acord cu această abordare, însă colegii care se ocupă de zona euro au spus că trebuie să existe o clauză astfel încât în zona euro să se introducă legislație specifică în baza acestei directive. Acum am să mă refer și la alte comentarii care au reieșit. Am de Sugestia lui Mario Monti în ceea ce privește uh, investițiile pe termen lung ar trebui să fie tratată diferită decât alte uh, surse de datorie. Este o sugestie foarte bună, dar întrebarea este unde tragem linie. Uh, de asemenea, experiența pe care am avut-o atunci când încercăm să găsim capital, uh, venituri din uh, investiții de capital, uh, foarte repede putem intra în datorii publice, deci sunt de acord cu Corin că acest subiect a fost deja acoperit. În ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, s-a sugerat că ar trebui să aplice un tratament egal între zona euro și țările din afara zonei euro. Mie mi se pare că este o modificare a politicii politicii economice, deci nu sunt neapărat de acord cu asta. Am mai apărut uh, o a patra observație și anume acord, conferirea de puteri suplimentare Comisiei în situații uh, excepționale. Mă îngrijorează acest lucru pentru că știu că este un subiect sensibil în ceea ce privește pachetul de supraveghere și ar fi și mai mult în acest uh, domeniu. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum vom trece la dezbaterea generală. Avem cel puțin 9 raportori din umbră care doresc să intervină. Nu vorbesc, nu-i număr și pe cei care sunt uh, raportori din umbră la mai multe um, uh, rapoarte și mai avem și alți 8 vorbitori și nu mai avem la dispoziție decât o oră. Deci uh, sunt convinsă că nu vom avea tot timpul necesar pentru ca fiecare să-și aducă contribuția și va trebui să uh, continuăm uh, într-o dată viitoare. Mai întâi Filip și știu că tu ești uh, raportor din umbră la mai multe alte rapoarte, dar uh, vă rog să țineți cont de uh, acest fapt. Uh, da, într-adevăr, acesta este un instrument către un cel, celul fiind de convergență economică și știm că fără acesta nu putem uh, avea o um, uniune monetară. Deci nu este o opțiune și tocmai de aceea susținem uh, ca verzi o guvernanță economică crescut, crescută și anume reguli comune. Am folosit foarte multe uh, reguli în aceste uh, rapoarte și uh, o să mă concentrez asupra șase puncte unde avem uh, subiecte uh, clare. Mai întâi, uh, calea către convergență, așa cum a spus și Hugo. Cred că reducerea de o douăzecime pe an, aceasta este o măsură universală uh, Uh, și o măsură universală destul de mică, pentru că în unele cazuri poate e ușor, dar în mult mai multe cazuri este uh, extrem de dificil, pentru că dacă Grecia ar trebui să facă acest lucru, asta ar însemna 10% din PIB uh, surplus primar și toată lumea știe că acest lucru nu se poate întâmpla, este imposibil. În al doilea rând, dacă analizăm situația de astăzi, aproximativ 20, la, 20 ă, dintre statele membre ar fi supuse unei proceduri de dezechilibru și tre trecând de la austeritate ă, la asta avem un efect de multijucător, ceea ce înseamnă că trecem și mai rapid către creștere negativă, ceea ce rănește uh, profund uh, economia europeană. Citiți presa financiară și vă veți da seama de acest lucru. În al treilea rând, dezechilibrele macroeconomice. Acesta este un instrument cheie și o să vă atrag atenția asupra faptului că dacă analizați cazurile Spaniei și Irlandei, acestea nu au avut nicio legătură cu un comportament neadecvat uh, al, de guvernare. Uh, după cum știți, noi nu suntem o uh, economie socialistă și asta înseamnă că puterea guvernelor de a vâna aceste bule este limitată. Nu este inexistentă, dar e limitată și atunci să pedepsești guvernele pentru niște lucruri pe care ele nu le pot controla, mie mi se pare cel puțin ciudat. Aș spune că în ceea ce privește aceste bule, Banca Centrală Europeană avea mai multă autoritate de a, controla, de a le controla decât statele membre. În al patrulea rând, uh, Sancțiunile sunt prociclice. Sunt doar bețe, nu și uh, stimulente, doar pedepse și sunt de acord cu Silvii că nu putem stimula oamenii doar uh, cu amenințări și pedepse. Dar aici sunt uh, nu avem suficiente stimulente. Mergem în, iarăși pe această idee de măsură universală și nu avem niciun factor de descurajare. În al cincilea rând, acest uh, pachet, din cauza metodei comunitare pe care o susținem, acordă mai multă putere Comisiei Europene. Totuși, nu ar trebui să închidem ochii la faptul că Comisia Europeană este un uh, organism politic, nu un organism neutru. Și pentru a reveni la economii uh, sustenabile, trebuie să reducem uh, cheltuielile publice și să uh, reformăm piața muncii. Dar nu spun nimic despre necesitatea de a investi în viitor, um, nu spun nimic despre faptul că ar trebui să ne, fac, să ne colectăm bugetele. În al șaselea rând, Aici vorbim doar despre uh, DG deci, ECFIN și celelalte direcții generale par să nu aibă niciun cuvânt de spus. Uh, pentru că, până la urmă, pentru uh, reformarea pieței muncii ar trebui să, de reformarea pieței muncii ar trebui să se ocupe DG Employment. Deci acestea sunt problemele pe care le avem și întregul pachet se bazează pe un singur lucru. Dacă nu putem avea un guvern real european, atunci avem nevoie de niște reguli care să-l substituie. Și dacă această presupunere de la care plecăm și pe baza care am construit este falsă, și anume că este imposibil să înlocuiești o guvernare europeană de care avem nevoie pentru o uniune monetară cu aceste reguli, pentru că regulile nu funcționează, au dovedit că nu funcționează și uh, Uh, avem îndoiel că pot, într-adevăr, să înlocuiască ceea ce este absolut necesar. Deci sunt de acord că uh, Parlamentul European nu ar trebui să renunțe la această idee, că ar trebui să mergem un pas mai departe față de ceea ce Trișe numește o federație bugetară, în mod foarte prudent. Noi credem că asta este direcția în care trebuie să mergem. Le mulțumesc raportorilor pentru că au, uh, m-a ajutat și au contribuit cu mine pentru prima oară am fost în minoritate de gen uh, la grupul Econ, cred că există în continuare uh, potențial de divergențe politice între noi, dar vom uh, lucra pentru a ajunge la o înțelegere echitabilă și echilibrată. Președintele, mulțumesc. Avem lista și următorul pe listă. Cum spuneam, mai întâi avem raportorii din umbră for Mendes de Vigo, Mr Dorfman, Edward Cicluna, Mr Chuntis, Liam Huangok and Mr Karins. Then we go to the... Și apoi trecem și la ceilalți euro, eurodeputați care doresc să intervină. Um, Sven Giegold, um, anybody else? Mai este și altcineva care dorește să se înscrie pe listă? Bun, atunci îi dau cuvântul lui Dag. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, președinte. Susțin pachetul privind guvernanța economică. Cred că este important să avem uh, guvernanță economică. Și acolo a deraiat pactul de stabilitate și creștere. În ceea ce a spus doamna Gular, e un lucru susține uh, absolut totul, și anume euroobligațiunile. Problema euroobligațiunilor nu-și găsește locul în acest raport. De fapt, ea scrie un raport pe marginea unei propunere a Comisiei și, practic, scrie un alt raport pe altă temă. Apoi, pe undeva, pe ușa din spate, începe să scrie de euroobligațiuni, un alt termen pentru uh, datoriile europene. Aceste alineate precum și fondul monetar uh, și fondul monetar european au uh, Uh, dus la uh, ideea forului Spinelli, din care domnia sa face parte. Recunosc limbajul folosit, însă cred că suntem pe calea greșită dacă menținem acest lucru în pachet, pentru că acest lucru va periclita pachetul. Nu vor exista euroobligațiuni împotriva voinței Germaniei. Sunt sigur de asta. Și Uh, chiar a spus uh, cuvântul magic, pentru că într-o lună sau în două luni vor fi uh, alegeri și dacă o să vorbiți uh, despre obligațiuni, mă întreb dacă veți câștiga. Același lucru și despre doamna Corin Vortman Cor. Așa încât gândiți-vă mai bine, euroobligațiunile cu ele, o să, vă, uh, o să riscați uh, propriul pachet. Aș spune uh, raportare să își rescrie raportul și să scoată partea legată de euroobligațiuni și Fondul Monetar European, să scrie un raport din proprie inițiativă pe această temă și în felul acesta Uh, dacă și le menține, toată lumea se va retrage asemenea armatei mexicane. Nu trebuie să menținem acest risc. Uh, dacă euroobligațiunile și fondul monetar european se găsesc aici, atunci pierdem de la bun început. Udo. Dragi colegi, Comisia are o mare șansă cu acest pachet. A avut o mare șansă cu acest pachet. Pentru că toată lumea din instituțiile europene a considerat că după cele trei crize, cea a datoriei um, monetare și financiare în țările europene, este de fapt o criză a preluării datorilor din sectorul privat, deci uh, s-a crezut că uh, se vor asuma mai multe uh, responsabilități pe baza unor proceduri europene, proceduri inteligente, care să ne ducă la guvernanță economică. Însă acest lucru nu este realizat de acest pachet. Vreau să spun cinstit, acest pachet ar fi putut să fie prezentat fără măcar să ne gândim la criză. El dă sentimentul că mm, Comisia a dorit întotdeauna să spună acest lucru și numai acum a îndrăsnit să o spună. Ă, trebuie să nu ratăm șansa, trebuie să îl le îmbunătățim, pentru că aminte nu vom face progrese în ceea ce privește guvernanța economică. Care sunt neajunsurile acestui pachet atunci? nu este nicio idee, deci idei zero în legătură cu cum putem să ieșim din această situație. Silvi, nu este numai o chestiune de menținerea ritmului investițiilor. Sunt multe țări în care trebuie să investim mai mult pentru a pregăti terenul pentru viitor doamna Wortmann Kohl uh, în argumentația sa are o neînțelegere structurală atunci când spune că trebuie să vorbim despre investiții aici. Nu vrem să discutăm mereu același subiect, reforme structurale și toată lumea înțelege altceva. Trebuie să vorbim de regula de aur și anume cum putem să investim în mod inteligent pentru uh, a putea să ieșim din datorii fără să ducem economia la distrugere. Deci, previziunea mea este că nu aveți, nu o să aveți o majoritate la vot. Trebuie să ne adaptăm comportamentul uh, ciclului economic. Nu poți să propui un pachet care este total izolat de locul în care ne aflăm în uh, ciclul economic. Avem nevoie de acțiune inteligentă, o guvernanță inteligentă, dar acestea nu sunt sinonime cu răspunsuri automate. Dacă o să căutați în dicționar, nu o să găsiți o traducere eh, la inteligență ca reacție automată. Acțiunea inteligentă este acțiunea care se face pe baza unor evaluări de la caz la caz, ținând cont de împrejurări, ceea ce lipsește din, dizbat, de, din dezbatere și din majoritatea rapoartelor. Când vorbim despre venituri, de ce nu vorbim despre principiul creșterii taxelor și impozitor pentru a plăti datoria? Deci lipsesc o serie întreagă de argumente. Trebuie să vorbim despre uh, rolul, uh, mm, uh, rolul important pe care elementele de stabilizare automate pot să îl joace. De asemenea, despre dezechilibrele economice, pentru că cei care pot să investească trebuie să investească astfel încât zona euro să funcționeze. Trebuie să uh, Uh, le explicăm lui Dirk, i-a plăcut uh, să facă glume pe marginea situației din Germania, dar exact așa explicăm de oamenilor în Germania acum. Uh, trebuie să explicăm lucrurile în funcție de locul unde va avea loc alegerea, în landul în care va avea loc alegerea respectivă. Oricum, această dezbatere va mai continua, fără îndoială trebuie să discutăm și care este voința politică. Vrem să ajungem la o convergență, dar nu uh, am realizat acest lucru încă. Grupul nostru va da dovadă de cooperare constructivă, însă va trebui să depunem amendamente pentru a reduce neajunsul acestui raport. Președinta, doamna Bolz. Domnul Garcia Marfil, primul mesaj este că vorbim despre economie aici, însă mai presus de orice vorbim despre politică. E suficient să vedem ce se întâmplă pe piețe atunci când s-a auzit că mecanismul de stabilitate va fi flexibilizat și vor fi ridicate plafoanele. Ce reacție a fost la asta? Iată, vedeți uh, dezbaterea pe care o purtăm acum aici. Fiecare încearcă să interpreteze declarațiile uh, liderilor uh, germani este un uh, pachet uh, și s-au întâmplat foarte multe de când a fost depus acest pachet privind guvernanța economică. Trebuie să înțelegem uh, ce se va întâmpla, trebuie să vedem semestrul european, modalitățile de salvare ale unor bănci, trebuie să vedem ce va face Banca Centrală Europeană în privința datoriei publice. Există niște avertizări. Domnul uh, Trișe este uh, pe cale să sau riscă să transforme Banca Centrală Europeană într-o uh, bancă cu probleme. Acum, reacția, răspunsul politic al guvernelor la propunerile din semestrul european uh, Oare asta dintre reacții va fi și o reducere a sancțiunilor? Este esențial să vedem ce loc ocupă euroobligațiunile. Când a fost anunțat mecanismul care urma să intre în vigoare în 2013, s-a spus că uh, acest uh, lucru va fi atractiv uh, pentru uh, investițiile private. Trișe a spus că, deși acest lucru era din punct de vedere intelectual atractiv, aceasta uh, ar atrage probleme din partea Irlandei. Acest plan a fost aplicat o singură dată în 2004 în Argentina. A fost uh, testat o singură dată, iar rezultatul nu a fost deloc încurajator. Cred că trebuie să uităm termenul euroobligațiuni, pentru că conotațiile nu sunt dintre cele mai bune. Trebuie să vedem uh, mecanismul de supraveghere. Încercăm să consolidăm aceste instrumente de supraveghere. pentru că dincolo de un anumit uh, plafon uh, stabilit, responsabilitatea trece în sarcina guvernelor. Pentru asta este nevoie însă de uh, prudență fiscală, uh, trebuie acest principiu aplicat statelor membre care doresc să rămână în acest club. Apoi trebuie să vedem cum putem să definim datoria publică. Vrem să stabilim limite rezonabile. Uh, noi probleme pentru statele membre care îndeplinesc uh, criteriile Textul nu clarifică însă care va fi rolul Fondului Monetar European. Acesta va trebui să emită obligațiuni și să aplice sancțiuni statelor membre care nu îndeplinesc criteriile. Deci avem nevoie de un mecanism de stabilitate permanent. Am avea nevoie în această situație de un soi de trezorerie europeană în care să aibă o piață de lichidități ca și în Uh, statele europeană, astfel încât Banca Centrală Europeană sau centre, fondurile centrale să acționeze în acest fel. Trebuie să transmitem populației uh, un semnal cum că aplicăm disciplina bugetară, însă vrem în același timp să încurajăm creșterea. Cifrele legate de creștere menționate în acest context sunt mai degrabă impresionante. Dacă am multiplicat fondurile disponibile, am avea un plan al investițiilor europene uh, similar fondului Marshall. Deci trebuie să privim lucrurile în ansamblu. Să vedem care este obiectivul general, obiectivul politic. O să încercăm singur sau o să încercăm să găsim o cale împreună. Uh, sigur, stimulentele sunt importante și o cale de succes. Președinta, domnul Dorsman. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte ähm, ganz kurz sein. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac câteva observații pe scurt cu privire la dezechilibrele macroeconomice. Acesta este un instrument nou pe care îl avem la dispoziție, dar cred că în același timp este un instrument pe care ar trebui să-l utilizăm trăgând învățăminte din trecut și cred că acest control al dezechilibrilor macroeconomice uh, nu ține de comisie, de executiv. De aceea cred că propunerea făcută de comisie este o propunere bună. Adică faptul că s-a propus majoritatea calificată este un lucru bun. Noi, ca Parlament, totuși, va trebui să ne asumăm responsabilitatea de colegiuitor Trebuie neapărat să facem acest lucru. Cred că avem uh, cel puțin uh, un rol la fel de important de jucat ca și Consiliu. Consiliul, iar în momentul de față acest lucru nu este luat suficient de mult în considerare noi, ca și Parlament, trebuie să procedăm la câteva amendamente la text și cred că Comisia ar trebui să aibă flexibilitatea necesară pentru a defini unele criterii macroeconomice în scoreboard, fără ca Parlamentul să se retragă din uh, coresponsabilitatea sa în acest domeniu. Totuși, trebuie să fim conștienți de un lucru, și anume că avem nevoie de un sistem care să ne permită să adaptăm indicatorii la noi noile nevoi care apar. Împărtășesc punctul de vedere al antevorbitorilor mei și și eu consider că în ceea ce privește controlul dezechilibrilor macroeconomice, trebuie să ținem cont de creștere și ocuparea forței de muncă. Totuși, creșterea și ocuparea nu trebuie să fie pretexte uh, pentru a autoriza unele dezechilibre macroeconomice enorme. Dacă ne uităm la situația actuală din Europa, vedem că în ultimii ani unele țări au avut o creștere și o creștere a numărului de locuri de muncă, însă, din păcate, această creștere nu a fost durabilă. Și cred că uh, acesta nu este în interesul ocupării dacă locurile de muncă sunt doar uh, temporare. Sunt de acord cu ceea ce spuneau colegii mei și anume că toate acestea trebuie să aibă un efect educativ și nu trebuie să fie vorba doar de un uh, sistem de sancțiuni. De aceea, cred că abordarea Comisiei pe mai multe niveluri este una potrivită. Sunt de asemenea de acord cu repartizarea sancțiunilor. Și, în fine, uh, aș dori să spun câte ceva despre țările din zona euro, dar și de celelalte. Până la urmă, Cred că convergența economică între țările din zona euro trebuie să fie diferită față de țările care nu fac parte din zona euro, pentru că aceste state au posibilități diferite în materie politică și economică. De aceea, după părerea mea, este perfect justificat să urmăm abordarea Comisiei. Și cred că în evaluarea dezechilibrelor macroeconomice trebuie să se facă diferența între țările din zona euro și celelalte. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu a fost o sarcină ușoară pentru cei șase raportori. Voi încerca și eu să aduc puțină consecvență între aceste rapoarte. Uh, mai mult că am avut problema termenelor limită foarte stricte. Acum avem niște suprapuneri și dacă ne uităm la rapoarte, vedem că mecanismul este supraîmpovărat. Există foarte multe repetiții și suprapuneri. Chiar și la un nivel uh, minor, aș sugera ca unele paragrafe care se referă la aceleași subiecte din cele șase rapoarte să uh, fie unificate, adică să optăm pentru varianta cea mai concisă. Dacă un paragraf este mai bun într-un raport, atunci să-l preluăm și în celelalte rapoarte. Dar, rapoarte. Dar aceasta este o chestiune minoră. Apoi, în ceea ce privește Discuția noastră cred că punem mai degrabă accentul pe prevenție și nu pe soluționarea crizei. Dar aceasta este o problemă pentru că suntem în mijlocul crizei și vrem să ieșim din ea. N-aș spune că este ușor, dar ar fi mult mai ușor să vorbim despre următorul lucru. Uh, ce am face să prevenim o criză dacă lucrurile ar merge bine și să nu intrăm într-o discuție foarte complicată cu privire la sancțiuni, cu privire la cât de strict ar trebui să fie acestea. Pentru că atunci când vom ajunge într-o criză, vom constata că acele sancțiuni sunt prea dure. Pentru că chiar și în zilele noastre, care sunt sancțiunile care sperie cel mai mult uh, țările. Piețele, cele legate de piețe, bineînțeles. Cred că trebuie să realizăm că dacă avem sancțiuni prea dure, și după aceea încercăm să le diluăm cu mecanisme politice administrative, atunci cred că ar fi mai bine să nu avem din start sancțiuni mai dure. Aș dori apoi să menționez un alt lucru, și anume că uh, uh, rolul statelor din afara zonei euro nu este același ca cele din uh, zona euro, dar există și alte țări nu mi-amintesc să fi văzut uh, vreo mențiune legată de aceste țări în aceste rapoarte. Ar fi și ele incluse în aceste mecanisme, poate fără sancțiuni, sau cum ar trebui? Cred că ar trebui să ne referim și la statele din uh, IRM 2, pentru că acestea sunt angajate să adere la zona euro la un moment dat. Și ar trebui să le aducem și pe ele alături de noi și să stabilim niște reguli și pentru aceste state. În al treilea rând, uh, pentru a ieși din această criză și pentru a reduce datoria, trebuie să aplicăm o ecuație economică în care să existe un uh, echilibru primar în ceea ce privește excedentul. Apoi, rata de creștere trebuie să fie mai mare decât uh, rata dobânzii și apoi trebuie să existe măsuri de salvare. Pentru că altfel intervine criza Acum încercăm să realizăm acest echilibru primar prin măsuri de austeritate, care, la rândul lor, potrivit studiilor, au înrăutățit performanța în ceea ce privește creșterea țărilor care au adoptat măsurile respective. Sigur, rezultatele pot fi bune pe termen lung, însă până acum experiența pe care au um, evidențiat-o economiștii a fost negativă. Irlanda, Grecia, de exemplu, au uh, avut uh, o evoluție negativă ca urmare a măsurilor de austeritate și de aceea cred că euroobligațiunile și reducerea datoriei, precum și mecanismele permanente, ar trebui să ne ajute pentru a menține rata reală a dobânzii a guvernului care împrumută la un nivel scăzut, astfel încât aceste guverne să poată concura și să poată realiza o oarecare creștere economică. În ceea ce privește Fondul Monetar European, sigur că trebuie să abordăm această problemă, pentru că în paralel vom avea modificările la tratat, care se referă la un mecanism uh, permanent de stabilitate. Și din uh, puținele lucruri pe care le-am făcut până acum, am constatat că aceasta este o abordare foarte restrictivă și poate că nici măcar nu s-ar aplica tuturor țărilor din uh, zona euro și mă refer la cele mici, uh, Estonia, Malta și așa mai departe. Aceasta arată că zona euro este în pericol și atunci mecanismul ar trebui să fie activat. Și ce familie mai este asta? Când statele membre contribuie la acest mecanism și când au nevoie de el, uh, nu pot să beneficieze de el decât dacă arată că euro este în pericol. Eu aș vrea mai multe clarificări cu privire la mm, Fondul Monetar European și la acest mecanism pentru a vedea dacă este independent de comisie sau dacă face parte din comisie. Dacă se va ocupa de supraveghere, de euroobligațiuni sau dacă ar fi implicat în uh, măsuri de uh, ieșire din criză. Cred că toate acestea trebuie să mm, facă parte din măsurile de ieșire permanentă din criză. Mulțumesc! Edward, Mulțumesc foarte mult, Edward. Am cerut informal câteva sfaturi legate de formularea din tratat, exact ce ai spus tu mai devreme, pentru că, într-adevăr, consider că este un subiect important pe care trebuie să-l rezolvăm și nu este chiar de direct pe cât am crezut. Domnul Șunta, urmează. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, raportor din umbră din grupul meu la trei dintre aceste rapoarte, uh, ultimele trei care au fost prezentate astăzi. Așadar, ceea ce voi spune nu se referă la încercarea care, pe care au făcut-o raportorii, una foarte cinstită eu voi prezenta numai uh, conceptul general și o să uh, mă refer la guvernanța economică și în numele GUE vreau să vă spun că suntem total opuși acestei uh, guvernanțe economice. Ne temem că dacă aceste concluzii ale Comisiei sunt adoptate, adică dacă adoptăm faptul că putem să împiedicăm dezechilibrile dacă avem un pact de stabilitate mai strict și dacă înlocuim un mecanism de dezechilibru macroeconomic, atunci mergem în direcția greșită. Asta nu va schimba lucrurile în Parlamentul European, Comisia noastră, dar și uh, Comisia CRIS au făcut uh, o diagnosticare a uh, cauzelor crizei. Însă în, uh, după aceea am tras concluziile greșite. Nu trebuie să ratăm această șansă. Avem o responsabilitate pe care trebuie să ne asumăm și trebuie să vedem ce va presupune aplicarea acestui pachet. O să intru în detalii. Acest pachet vrea să facă mai riguros cadrul în care se exercită politica economică. Ce se va întâmpla în această situație? Acest pachet va fi utilizat Uh, ca o modalitate de a face presiune. Se va cere statelor să-și schimbe în mod radical politica economică și lucrătorii vor fi cei care vor plăti. Ei sunt victimele acestei politici. O să vă explic de ce. Prima axă. în numele reducerii datoriei și deficitului, adică pentru un pact de stabilitate mai strict cu sancțiuni, o să vedem efectele pe care le-am constatat deja pentru pactul de stabilitate. Unii colegi spun, da, sigur, există un deficit, dar dacă am avea creștere, nu ar mai avea probleme de șomaj. Astea sunt iluzii. Ne-am făcut iluzii cu pactul de stabilitate și cu Lisabona. Dar oare vom continua să nutrim astfel de iluzii? Nu e posibil. Apoi, o a doua componentă a acestei chestiuni. Într-o manieră sau alta, Comisia și raportorii introduc sancțiuni. nici nu-și dau seama că e vorba de un caracter prociclic. Nu numai că nu vom uh, combate deficitul, uh, ci îl vom extinde. Mecanismul privind dezechilibrele. Aici se fac previziuni, se fac pronosticuri în legătură cu ce se va întâmpla și dezechilibrele cu care ne confrunta. Mare număr din uh, acești indicatori, așa cum este balanța comercială, nu sunt controlate de statele membre. Uh, și care este rezultatul. Dat fiindcă nu pot fi uh, controlate, avem deja experiența a Greciei și Irlandei, se spune e nevoie de schimbări structurale la nivelul dreptului muncii, la nivelul asigurărilor, securității sociale. Și unde ne va conduce acest mecanism? Trebuie să ne punem această întrebare. Cu aceste remarci, vedeți că ne îndreptăm în direcția cea bună. Au fost făcute încercări, au fost puse pe masă noi idei, au fost discutate am putea să vorbim despre un fond european monetar. Uh, sigur, putem să discutăm, dar într-un alt cadru, dar nu ca o înlocuire a Fondului Monetar Internațional. Ne-am putea gândi la un fond de solidaritate Uh, în situații în care putem să plătim foarte scump, uh, cu e cazul acestor mecanisme de susținere pe care le avem astăzi. Însă, nu știu dacă ați înțeles foarte bine, dar ce presupune tot acest pachet? De, vor, de fapt, este vorba de cea mai mare restructurare uh, politică, uh, legală, instituțională pe care am avut-o până în prezent. și raportorii riscă să schimbe totul. Această restructurare va fi atât de uh, radicală încât tot ceea ce cunoaștem astăzi în Uniunea Europeană nu va mai exista. Totul va fi schimbat în viitor. Și o să închei cu o dilemă. O șansă ratată pentru că n-am tras concluziile uh, bune în raportul Beres privind criza. Este un fapt. Acum suntem responsabili, suntem în codecizie. Uh, Uniunea Europeană va fi salvată uh, prin acest pachet sau asta va fi lovitura de grație pentru Uniunea Europeană. Uh, vom termina cu Uniunea Europeană și vom trece la altceva. Sper că nu va fi această a doua uh, situație. Acum, cu textele și eforturile raportorilor, trebuie să facem tot ce se poate pentru a îmbunătăți aceste texte și uh, astfel poziția noastră europeană va fi uh, optimă. Dacă Parlamentul European își asumă responsabilitatea unor schimbări atât de radicale în rău, atunci este cât se poate de grav. Mulțumesc. Oui, mes chers collègues, je souhaite euh, Dragi uh, colegi, uh, aș vrea să rup acest uh, consens pe care deputații conservatori și liberali încearcă să-l atingă în acest cadru. Că trebuie să combatem Consiliul și să arătăm puterea Parlamentului. Dar colegii, de fapt, se alătură părerilor Consiliului. Sunteți de acord cu Consiliul pentru a cere o în, uh, întărire a pactului de stabilitate și ați prezentat uh, pericolele. O să întăriți caracterul prociclic al politicilor uh, bugetare și veți uh, agrava deficitul, veți uh, afecta creșterea și veți adânci deficitul. Pentru că este nevoie de politici anticiclice și nu prociclice dacă vrem să relansăm creșterea. În al doilea rând, sunteți de acord cu Consiliul pentru a crea un al doilea superpact de stabilitate și vorbesc de un pact de stabilitate salarială, atunci când în cazuri de uh, dezechilibre macroeconomice din afara uh, Uniunii propuneți ajustarea salariilor. Și fiți atenți când faceți asta, pentru că sunteți pe cale de a ne propune o situație care va agrava îndatorarea privată. Veți crea situații macroeconomice în, de tip spaniol, situație pe care o regretăm astăzi atenție la sancțiuni. Există un sentiment anti-european crescând în toate uh, statele și știu de ce vorbesc gândindu-mă uh, la ceea ce se întâmplă în Franța unde, de unde provin eu. Vom vedea la viitoarele alegeri. Apoi, când este vorba de uh, raportul la care am fost raportor de în umbra lui Vicky Ford, s-au discutat foarte multe lucruri, însă un aspect mi se pare foarte important organul care va face evaluarea cadrului bugetar al statelor membre. Acest raport propune ca acest organ să fie unul independent. Independent, dar ce înțelegem prin independent? Independent în uh, spiritul raportoare este independent în relația cu statele, dar dacă este independent în raportul cu statele, nu poate să fie un, uh, uh un organ de tip agenție de rating privată. Pentru că atunci este uh, posibilitatea să evalueze, supraevalueze sau să subevalueze riscurile. Astăzi există un organ independent care se numește Curtea de Conturi Europeană și la vremea respectivă Pervenche Beres a sugerat că aceasta să fie uh, transformată într-o agenție uh, de rating uh, europeană publică. Uh, Scuzați-mă dacă am fost uh, incorrect politic oarecum, dar acesta este rolul care se joacă astăzi sub ochii noștri. Mulțumesc. Uh, right, the last shadow, Mr. Car Domnul Carens, ultimul raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că se poate spune că Uniunea monetară fără uniunea politică are într-adevăr niște dezavantaje în momentele de criză Cred că am putea să ne punem de acord în această privință cu puncte de vedere diferite în ceea ce privește dacă ar trebui sau nu să avem o uniune politică pentru a salva situația. Aceste șase rapoarte nu rezolvă, de fapt, problema cea mare, și anume încotro se îndreaptă Europa. Și aici nu sunt de acord cu colegul meu care spunea că sunt modificări profund noi și uh, cu efecte majore. Eu nu cred că sunt chiar de profunde pe cât uh, au spus antevorbitorii mei. Ceea ce încercăm noi să reparăm aici este să oferim uh, pactului de stabilitate și creștere substanță. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, eu n-am auzit pe nimeni să spună sau care ar putea să spună că datoria excedentară a guvernelor nu a fost de fapt o problemă și nu a determinat uh, criza. Și consensul pare să fie că, într-adevăr, Asta a fost una din cele mari, dintre marile dificultăți care au aruncat Europa acum în această criză de încredere, care nu afectează și alte părți ale lumii. Deci, criza economică și financiară este o povară suficient de mare, dar acum avem și încrederea în zona euro, care pare să fie o consecință directă a acestei uh, neglijări flagrante a pactului de stabilitate și creștere. Ce ar trebui să facem pentru ca acest pact să funcționeze într-adevăr? Cred că oferta venită din partea Comisiei este destul de bine fundamentată. Avem o discuție legată de stimulente versus pedepse nu avem nevoie chiar atât de mult uh, de pedepse, ci mai degrabă de stimulente. Dar noi am avut numai stimulente în Europa până acum. Dar că nu avem niciun fel de pedepse. Eu reprezint uh, Letonia, una din uh, țările mici care sunt și mândre, care sunt membre ale Uniunii Europene și pot să-mi imaginez o situație în care în Consiliu o țară ca Letonia sau Finlanda, spre exemplu, o țară mică, deci, este în uh, încălcare și să zicem că și Franța și Germania încalcă uh, și va exista o discuție, o dezbatere și un vot. Cine va fi pedepsit? Și știind realitatea europeană, mi-e foarte greu să cred că statul membru mic va putea obține numărul necesar de voturi pentru a uh, opri uh, pedepsirea. Dar un stat membru mai mare, trăgând toate sforile pe care le poate trage, ar putea chiar să scape nepedepsit. Deci, cred că, spre binele întregii Uniuni, și a zonei euro și a țărilor mici ca și mine, care acum uh, dorește să fie parte din uh, zona europeană, cred că avem nevoie de un mecanism automat al acestor pedepse, pentru că altfel uh, deci dacă faci asta, se va întâmpla asta, pentru că dacă nu avem automatism și nu putem încuraja anumite, putem încuraja anumite state membre să se comporte uh, irresponsabil, dar efectele uh, vor fi resimțite de toată lumea, inclusiv de țara mea, așa cum am văzut și astăzi. Deci, sunt de acord că avem nevoie de mai multe stimulente, că stimulantele sunt foarte bine, sunt foarte bune. Dar avem nevoie de asemenea și pedepse. Și uh, experiența ne arată că avem nevoie și de pedepse. Trecând acum la al patrulea raport, pentru că sunt unul din raportorii din umbră pentru acesta, există o problemă legată de previziunile economice pentru o țară. Atunci când ne gândim la natura preventivă a acestui pachet legislativ, uh, nu sunt de acord cu unii colegi care spun că vorbim numai despre viitor și uh, noi, de fapt, avem nevoie de acest pachet legislativ pentru a rezolva criza acum, astăzi. Dar legislația funcționează sistemic și pe viitor. Dacă este o legislație bună, atunci va împiedica următoarea criză. Dar această legislație, chiar dacă este implementată pe deplin, nu va rezolva în sine problema de încredere pe care o avem astăzi ar ajuta la rezolvarea uh, crizei de încredere, dar nu ar rezolva în totalitate. Când ne uităm la prevenirea pe termen lung, trebuie să înțelegem pe ce se bazează aceste previziuni. Propunerile Comisiei reprezintă un conflict potențial. Comisia spune că vă veți consolida cu atât la sută, dar statul membru spune nu, noi avem alte cifre vom discuta acest lucru, vom începe să ne certăm, să spunem cine are dreptate. Cred că o abordare mai productivă ar fi ca Comisia și fiecare stat uh, membru individual să, fi, să pună de acord asupra unui algoritm pentru calcularea acestor previziuni economice, pentru a evita orice potențiale dezacorduri, pentru că nu ne interesează aceste dezacorduri. Ne interesează care este cea mai bună analiză posibilă pentru fiecare stat membru și firește și pentru Uniunea Europeană ca întreg. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Artur. Sven. Dragi colegi, este deja destul de târziu, așa încât voi fi foarte subțint. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest cadru uh, de supraveghere. Am văzut că se poate să avem uh, o consultare interparlamentară, interpolitică, dar de data asta este mai dificil pentru că divergențele politice sunt mult mai mari și, dacă suntem sinceri, și miza este mai mare pentru că cetățenii sunt cu ochii pe noi și vor să știe exact ce vor face Consiliul și Parlamentul. Deci, cred că este extrem de important să încercăm pe cât posibil să obținem un rezultat funcțional economic și just. Și Ambele aspecte vor fi analizate cu mare atenție de cetățeni în situația actuală și multă lume a subliniat că pachetul care a fost propus de către Comisie reprezintă doar câteva elemente ale soluției necesare. Este orb în mai multe privințe și sunt de acord cu uh, colega Carins că a propus lucruri care sunt necesare este necesar să creștem soliditatea și să o consolidăm, dar pe de altă parte trebuie să analizăm și partea de cheltuieli. De ce distrugem sistematic capacitatea statelor membre de a crește veniturile provenite din impozite? Asta nu e suficient. Deci a, un al doilea element fundamental, din punctul meu de vedere, este că trebuie să fie clar că dacă există dezechilibre, există și excedente și deficite și acestea ar trebui să fie împreună. Așa încât trebuie să analizăm cu mare atenție care este cauza, care este efectul și nu e, uh, simplu, nu e atât de simplu să spunem cine are deficit întotdeauna uh, este de vină și cine are excedent este o mare capacitate. Cred că e clar despre ce vorbesc. Și acum nu vorbim despre o situație abstractă, ci despre o situație în care mai multe țări au un nivel de datorie mare. Chiar și cele mai bogate țări. S-a discutat despre Germania, dar sunt și alte țări care vor trebui să vadă dacă nu cumva în final este mai ieftin să deschidem dezbaterea legată de cooperarea reală în materie de impozitare și un acces um, permisibil la uh, finanțare sau restructurarea datoriilor fără a renunța la aceste prime măsuri. Cred că Parlamentul trebuie să se folosească de situația actuală pentru a insista pentru o soluție funcțională și n-ar trebui să se limiteze doar la diversele soluții tehnice. Tocmai de aceea cred că ceea ce a făcut Silvi Gular pentru a extinde sfera de aplicare și cred că în uh, negocieri, în procesul de negociere care se derulează acum, trebuie să atacăm aceste puncte slabe și sunt de acord cu toți colegii care au spus că acest mecanism automat, pur și simplu, în sine, nu va fi suficient. Trebuie să avem capacitatea să mergem către o uniune economică reală care să poată lua decizii, care are instituțiile necesare pentru a lua niște decizii informate, cel puțin în, în zona euro. Și în acest cadru, cred că ar trebui să fie în interesul comun al Parlamentului că nu este o metodă a Consiliului, ci o metodă comunitară care guvernează zona euro. Și sper că putem continua să lucrăm împreună în acest spirit și sunt sigur că realitatea în acest moment, cifrele economice, vor muta dezbaterea în direcția în care uh, dorim să ajungă eu și alți colegi. Deci, pur și simplu, acest pact de stabilitate și uh, creștere și insistarea asupra uh, solidarității nu ne va scoate din această uh, criză. Și realitatea va muta uh, dezbaterea în altă direcție. Mai am încă patru intervenții și o să le dau câte două minute pentru fiecare. Domnul Hopan. Mulțumesc, sunt de acord cu ceea ce domnul Karin a spus. Însă aș vrea să spun două lucruri în legătură cu modul în care uh, concentrăm această uh, legislație. Totul are drept uh, uh obiectiv stabilitatea financiară, însă uh, totul are legătură cum uh, tratăm educația, creșterea copiilor și așa mai departe. Uh, nu trebuie să ne pierdem abilitatea de a controla instrumentele care asigură stabilitatea bugetară. Și ceea ce se întâmplă aici ne amintește acest lucru. Cred că unul dintre cele mai importante lucruri este să ne concentrăm asupra celor uh, criterii de pe tabela de scor care au un uh, impact fundamental asupra uh, stabilității financiare. Și asta este, desigur, deficitul și excedentul Există o serie de dezechilibre macroeconomice care sunt foarte importante. Dar în acest uh, punct să ne concentrăm asupra acestora, pentru că există tendința de a multiplica aceste tabele de scor și a transforma discuția într-una politică. Trebuie să vedem care este importanța pe care o, avea, o va avea fiecare. Al doilea lucru. Este extrem de important să ne concentrăm nu numai asupra deficitelor, ci și asupra excedentelor și asta în vremuri bune. Trebuie să consolidăm obiectivele pe termen mediu pentru a face posibilă uh, atingerea acestora. Nu trebuie să vedem cât de uh, credibile sunt previziunile statelor membre, pentru că interesul acestora să aibă previziuni uh, credibile. Dar obiectivele trebuie urmărite în legătură cu modul în care se vor putea îndeplini, uh, se vor putea realiza uh, echilibrele în finanțele publice în următorii ani. Atât am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Bocros pentru că domnul Diego ne-a spus în legătură cu amendamentul 27 și 120, ambele opțiuni sunt uh, rele, nu pot să devină operaționale. Dacă facem un calcul simplu, în cazul propriei uh, țări, acest lucru depinde de ipotezele, și anume care este creșterea pe care o previzionezi inflația și natura finanțării datoriei. Aici avem problema stocului și a fluxului într-o țară ca Grecia, cu o datorie de 135% din PIB, atunci este fără speranță. Dacă ai o țară cu 17%, uh, lucrurile încă mai au sens, dar numai dacă ai creștere, dacă înregistrezi creștere. Dacă nu, atunci e aceeași problemă menționată de mai mulți. Trebuie să aplici o politică anticiclică sau prociclică. Cei care nu au folosit momentele, vremurile bune pentru a acumula resurse, nu au altă alegere decât să opteze pentru o, o acțiune prociclică cei uh, care au risipit uh, în timpuri bune sunt pedepsiți astăzi pentru că nu pot să folosească politicile anticiclice în vremuri negre. Deci, punctul inițial, păcatul inițial trebuie avut în vedere și apoi modul în care ne putem apropia de un obiectiv pe care ni l-am propus. Mulțumesc! Mulțumesc! Pervanș! Mulțumesc, domnule președinte. Intervin ca raportor uh, de la Comisia uh, Employment uh, pe, marginea a trei rapoarte. Vreau să reamintesc faptul că în acest pachet o să rămânem cu ceea ce numim firmituri din legislația europeană. Și acesta totuși trebuie să arunce lumina asupra discuției pe care o purtăm astăzi. Uh, atunci când am început să discutăm, am procedat ca și cum ceea ce se întâmplă în Consiliu n-ar avea nicio importanță. După cum ați văzut, este un joc de conveniență care ni se propune. Și anume, nu sunt luate în considerare ă, problemele importante pe care le-am punctat în Comisia CRIS și sper că și dumneavoastră, raportorii, veți avea ocazia să vă pronunțați asupra acestor probleme, pentru că uh, Uh, abordați și dumneavoastră ca și noi revizirea tratatului. Acum, care sunt propunerile uh, pe care le fac Comisiei uh, Employment? Există niște criterii care rămân cantitative. Pactul de stabilitate a dovedit incapacitatea sa de a aborda chestiunile din acest unghi, de a reduce divergențele de competitivitate între statele membre. Drama pactului de stabilitate este tocmai aceasta, și anume că ar trebui să permită unor țări care au orizonturi diferite să trăiască cu aceeași monedă. Însă am asistat la o abordare pur cantitativă, care a dus la divergențe de creștere și de competitivitate. În ceea ce privește politica bugetară prudentă, vă propun să o înlocuiți cu un concept la fel de greu, de dificil, efficient uh, fiscal policy și vă invit să vă gândiți la acest lucru pentru că în momentul de față suntem într-o situație uh, demografică uh, um, considerabilă și există provocări mondiale considerabile, trebuie să procedăm așa. O a treia contribuție și mă opresc aici, uh, domnule președinte, chiar dacă există multe elemente pe care trebuie să le avem în vedere, pachet, pachetul propus de comisie se bazează pe articolul 121 din tratat, politici economici, economice și nu uh, tratează decât uh, tangențial problemele de ocupare. În baza tratat, uh, articolul 148 există responsabilități față de statele membre în acest sens și trebuie să uh, investigăm cum putem să așezăm acest uh, pachet pe un dublu temei juridic 121 și 148 astfel încât să nu se întâmple uh, lucrul așa cum s-a întâmplat cu pachetul pus de comisie pe masă în legătură cu semestrul european. Mulțumesc, Pervanș. Astrid. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să revin la precedentele super, supravegherii financiare, unde Parlamentul European a jucat un rol important pentru că a susținut uh, un punct de vedere uh, mai european. Dacă Parlamentul European vrea să joace un rol comparabil în acest dosar, cred că ar trebui să fim conștienți uh, de faptul că o Europa mai mare trece printr-o rigurositate mai mare. Deci nu putem să uh, susținem o integrare uh, mai mare fără să și să refuzăm principiile bunei gestiuni bugetare. Trebuie să spun un cuvânt de uh, euroobligațiuni. Unii spun că nu trebuie să vorbim. Eu cred că trebuie să vorbim, mai ales pentru că dezbaterea este confuză și pentru că trebuie să clarificăm de ce vorbim uh, în speță dacă folosim uh, o formă sau alta de euroobligațiuni. Consecințele uh, variază și eu încă nu am o revizuire pe fond, însă cred că trebuie să vorbim despre euroobligațiuni. Și mai am o întrebare foarte clară. Pentru a defini criteriile deficitului public de 3%, până în momentul de față s-a ținut uh, seama administrația centrală a statului și securitatea socială. Acum am uh, auzit că vrem să nu mai discutăm despre securitatea socială. O să vă dau un, uh, exemplu. Avem un buget de 12,7 miliarde în 2011, un deficit al administrației public de 1,2% din PIB, dar un deficit al administrației centrale de 3,4% din PIB. De ce nu avem uh, un deficit decât de 1,2 din PIB? Pentru că avem o sănătate obraznică, insolentă, dar pe termen uh, scurt, uh, uh care ne permite <laughs> să gestionăm pensiile. E grav ceea ce vreau să vă spun, de fapt. din cauza unei rezerve de mai bine de 10 miliarde în regimul de pensii publice, un excedent de 800 milioane în ultimii ani, am ajuns la un deficit total de 1,5% atunci când administrația centrală are un deficit de 3,4% din PIB. Cred că domnul Juncker nu uh, ar fi prea uh, încântat dacă ați scoate uh, din joc acest criteriu, dar trebuie totuși să ținem cont de toate acestea, pentru că în bugetul statului avem 36% din cheltuieli de transferuri sociale, 20% salarii și 13% investiții. Așadar, avem o mare problemă nu pe termen scurt, și pe termen mediu și pe termen lung. Și cred că doamna Beres, doamna Beres, scuzați-mă, o să aveți timp uh, în comisia amploa să uh, discutați uh, despre aceste trei rapoarte de care vă ocupați, însă acum trebuie să ținem cont de acest lucru. O să fiu foarte succint. Astrid a vorbit despre supraveghere. Și aș spune că sunt foarte preocupate modul în care sunt instituite astăzi agențiile de supraveghere și trebuie să facem, să fim atenție în dosarele noastre, pentru că vom avea ocazia să revenim. Cred că suntem pe cale să distrugem ceea ce a obținut Parlamentul și asta este grav. Am o întâlnire cu uh, președintele belgian pentru a discuta acest lucru. Amendamentele trebuie depuse până la 10 februarie la ora 12. Ele vor fi discutate pe 21 și 22 martie și votul pe 19-20 uh, aprilie, iar uh, Rapoartele vor merge în plenară în iunie. Seară bună tuturor, ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 9. Sper că într-o stare, într-o condiție fizică foarte bună.